Morgen. Bună dimineața. Dați-mi voie să reluăm lucrările ședinței suspendate, să vă spun bun venit la continuarea ședinței Comisiei Cont și procedăm mai departe în ordinea de zi. Am ajuns la punctul 9 al ordinii de zi, raport special privind descărcarea pentru 2012, eficacitatea ajutorului pentru dezvoltare în domeniul securității alimentare acordat de Uniunea Europeană în Africa subsahariană. Bart Stas este raportor și uh, există și un raport special al domnului Vesperc uh, realizat la Curtea de Conturi și îl salut pe domnul Vesberg. Este prezent în sală și vă dau cuvântul dumneavoastră, domnule Vesberg, ca prim vorbitor. Funcționează nicht die Technik? Funcționează oare microfonul? I'm sorry, I'm sorry for, for that. Îmi cer scuze. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că mă aflu astăzi aici, la Parlament. Voi prezenta pe scurt uh, principalele constatări și recomandări uh, din acest audit de performanță realizat de curte în legătură Um, cu eficiența um, uh, ajutorului pentru dezvoltare în domeniul securității alimentare în Africa subsahariană. Mai întâi, ce pot să spun eu despre securitatea alimentară în sine? Aceasta este în continuare o problemă globală. Aproximativ un miliard de, lume, de oameni în lume suferă încă de foame. A fost uh, definită ca situația în care populația trebuie să aibă suficientă uh, um, su suficiente alimente pentru uh, a-și satisface nevoile alimentare tot timpul. Securitatea alimentară este o problemă um, deosebită în Africa subsahariană, în care 239 de milioane de oameni suferă de foame, adică 30% din întreaga populație. În perioada 2002-2010, Uniunea Europeană a finanțat peste 3,1 miliarde de euro intervenții pentru securitatea alimentară în Africa subsahariană prin Fondul European de Dezvoltare, care este principalul cadru de cooperare cu statele din Africa subsahariană, precum și prin trei instrumente tematice de la bugetul general al Uniunii Europene. Primul este uh, linia bugetară pentru securitate alimentară, stabilită pentru a finanța intervențiile la nivel de țară, pentru ajutoare alimentare pe termen scurt, pe termen lung sau asistență tehnică pentru a asigura securitatea alimentară, adică semințe, instrumente, unelte și alte alimente esențiale pentru culturi precum uh, și sisteme de alertă timpurie și de stocare. Al doilea instrument este programul tematic pentru securitatea alimentară, care sprijină, printre altele, cercetarea și tehnologia pentru agricultură și gestionarea durabilă a resurselor naționale și a ecosistemelor. Un al treilea instrument este facilitatea pentru alimente, care a fost stabilită, creată în 2008 pentru reacții rapide la crizele uh, cauzate de prețurile volatile ale uh, bunurilor alimentare în țările terțe. Înainte de a aborda principalele concluzii ale noastre, uh, câteva cuvinte despre activitatea de audit. Am evaluat eficiența ajutorului european în Africa subsahariană încercând să observăm dacă acest ajutor este relevant pentru nevoile țărilor și, uh, respective și prioritățile acestora și dacă intervențiile sunt eficiente. Auditul s-a concentrat pe uh, sprijinul direct pentru dezvoltarea al Uniunii, pe cele trei dimensiuni ale securității alimentare, uh, disponibilitatea alimentelor, excesul de alimente și conținutul nutrițional al alimentelor. Am fost în, în trei țări, Etiopia, Malawi și Rwanda. și am studiat documente pentru 13 țări. Acum uh, vă voi prezenta principalele concluzii ale auditului. Concluzia este că ajutorul european pentru dezvoltare, pentru securitatea alimentară în Africa subsahariană este foarte eficient și își aduce contribuția la asigurarea securității alimentare. Uniunea Europeană este un actor important la nivel internațional pentru securitatea alimentară în multe țări din Africa subsahariană și oferă sprijin efect, efectiv pentru disponibilitatea alimentelor și uh, excesul acestora. Mm și uh, Uniunea Europeană ține cont de nevoile și priorităților statelor uh, din regiune și uh, instrumentele sunt complementare. Facilitatea pentru alimente a fost creată rapid și reprezintă uh, o adăugire importantă în angajamentul Uniunii Europene de a îmbunătăți securitatea alimentară în țările în curs de dezvoltare. Intervențiile Uniunii Europene sunt uh, bine făcute, își ating rezultatele dorite și multe uh, vor fi în principiu durabile, dar există și posibilități de a îmbunătăți lucrurile în mai multe domenii. Comisia și-a concentrat ajutorul pentru dezvoltare pe țările cu cei mai mulți oameni subnutriți nu s-a concentrat suficient pe ajutorarea altor țări care suferă și ele de uh, insecuritate alimentară. Facilitatea pentru alimente, creată pentru a reacționa la impactul uh, crizei uh, uh, prețurilor alimentelor din 2007-2008 nu a fost făcută să abordeze volatilitatea prețurilor alimentelor pe termen lung ajutorul Uniunii Europene se adresează nevoilor și priorităților uh, țărilor în ceea ce privește um, um, nevoile de alimente și accesul la alimente, dar nu s-a pus suficient accentul pe valoarea nutritivă. Intervențiile nu creează obiective clare în acest sens și uneori sunt prea ambițioase, mai ales în cazul proiectelor ONG-urilor. Doar jumătate din intervenții uh, sunt uh, sau vor fi probabil durabile pe termen lung. În raport facem mai multe recomandări Comisiei Europene și uh, Serviciului de Acțiune Externă pentru perioada de după 2013. Comisia și Serviciul de Acțiune Externă ar trebui să evalueze în mod structurat situația securității alimentare în fiecare țară și să considere în mod sistematic unde trebuie să se direcționeze ajutorul european în acest domeniu. Comisia și Serviciul de Acțiune Externă trebuie să examineze, alături de alți parteneri eventual, fezabilitatea unui instrument permanent pentru a finanța măsuri urgente și suplimentare necesare pentru a rezolva consecințele unor posibile crize alimentare viitoare în țările în curs de dezvoltare. Comisia și Serviciul pentru Acțiune Externă trebuie să dea prioritate adecvată valorii nutriționale în momentul în care creează aceste strategii cu intervenții și dialog politic cu guvernele partenere, mai ales în cadrul uh, programelor de sprijin bugetar. Comisia trebuie să stabileze, o, stabilească obiective de intervenție suficient de precise și uh, care se poate să fie măsurate prin uh, indici clari. Obiectivele pot fi atinse dacă se evaluează mai bine riscurile și dacă se fac uh, uh propu- uh, presupuneri mai clare legătură cu uh, intervențiile interimare. Comisia trebuie să sprijine mai mult durabilitatea în programele în agricultură uh, și de um, transfer de cunoștințe, de expertiză, astfel trebuie să se sprijine servicii uh, de gestionarea recoltelor, precum și uh, credite um, agricultorilor și transfer de tehnologie pentru a sprijini în mod adecvat capacitățile um, de uh, obținere a venitelor de către beneficiari. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Vesberg, pentru această punere în temă în legătură cu conținutul raportului special, iar acum dau cuvântul raportorului nostru, Bart Stas. Colegas. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, Aș dori mai întâi să mulțumesc domnului Vesberg uh, și întregii sale echipe Ne-a fost prezentat un raport special, uh, destul de precis și foarte concret, care sugerează diferite piste de intervenție, diferite posibilități de intervenție. Um, astfel de rapoarte speciale nu trebuie să fie închise într-un sertar, trebuie să, ca recomandările din acestea să fie transpuse pe teren. Mă bucur că domnul Weisberg a prezentat ieri același raport și uh, Comisiei DEVE. Spun acest lucru pentru că sunt membru supleant și în această Comisie DEVE și mă bucur de faptul că astfel de rapoarte speciale sunt prezentate și comisiilor care se ocupă în mod permanent de anumite subiecte. Astfel, deputații care se, af- se ocupă de aceste dosare zi de zi uh, sunt cei la curent uh, cu situația și pot uh, găsi soluții. Deci vă mulțumesc. Principalul aspect din acest raport special este faptul că ajutorul pentru dezvoltare în Africa, în Africa subsahariană mai ales, este în general eficient și Raportul special se concentrează pe anumite puncte care pot fi îmbunătățite. Mă bucur că citim în acest raport că securitatea alimentară face parte din um, Fondul European de Dezvoltare și că putem considera că ajutorul pentru dezvoltare este important pentru a răspunde nevoilor, dar și priorităților persoanelor care suferă. Ați auzit și dumneavoastră cifrele um, pe care le-a citat domnul Vesberg. Dar rămâne o problemă pe care o adresez Comisiei și statelor membre, chiar dacă nu sunt reprezentate aici, și anume că faptul că în al 10-lea Fond European pentru Dezvoltare, Securitatea Alimentară, Agricultura, Dezvoltarea Rurală au devenit obiective mai puțin clare decât în uh, fondul FED al nouălea, al nouălea fond uh, pentru dezvoltare. Sunt obiective mai puțin ambicioase decât cele pentru care ne-am angajat pe plan internațional și trebuie să dăm mai multă prioritate acestui ajutor alimentar care trebuie să rămână prioritar. Și adresez o întrebare comisiei. Cred că avem pe cineva prezent de la Direcția Generală DEFCO. Uh, Cooperarea în elaborarea documentelor strategice pe țară trebuie să asigure mai multă atenție securității alimentare. Sunteți de acord cu această recomandare, da sau nu, și ce aveți de gând să faceți? Pentru că puteți fi de acord cu concluzia, dar apoi trebuie să vedem ce prevedeți concret pentru a pune în aplicare acest lucru. Și în raport cred că se spune foarte clar că nu putem acționa singuri. Și există multe puncte de contact între diferitele politici comunitare. Suntem în curs de reforma a PAC-ului, votul urmează să aibă loc în Comisia pentru Agricultură. Există și inițiativa pentru comerț internațional al Comisiei și s-a desemnat un comisar în acest sens. Noi definim o politică comercială europeană, avem și o politică de dezvoltare. Mă întreb dacă există coerență între aceste politici nu se regăsesc oareori uneori uh, elemente contradictorii, adică obiectivele acestora sunt formulate pe hârtie, dar nu sunt întotdeauna respectate. Securitatea alimentară, bineînțeles, nu se referă doar strict la alimente și cred că cooperarea uh, cu uh, finanțatorii, cu guvernele acestor țări trebuie îmbunătățite, pentru că toți cei care merg pe teren știu că într-un continent ca Africa există un potențial de autoalimentare. Trebuie să fie capabil să se hrănească singur, și chiar să hrănească alte părți ale lumii. Și știm de ce derapează lucrurile, știm ce, care sunt motivele foametei pe acest continent. Uh, motivele sunt legate de situația de la fața locului, probleme legate de uh, conflicte, de războaie, situații dificile Uh, probleme de infrastructură, mm, probleme legate de faptul că nu există um, echipamente de stocare în momentul în care s-au recoltat alimente, de multe ori putrezesc sau oricum nu ajung până pe piață um, pentru ca populația să poată să cumpere aceste alimente și apoi să le consume. O altă concluzie a acestui raport special este, după părerea mea, preocupantă. E vorba de facilitatea alimentară 2008-2010. Se pare că între această facilitate alimentară și noul fond care va începe să fie folosit, există un vid. Și ne îngrijorează acest vid pentru că nevoile alimentare cresc din nou, oferta este foarte variabilă de la o perioadă la alta, situația este foarte volatilă și consecințele sunt consecințe directe asupra vieții oamenilor. Așa că întreb Comisia cum va reacționa pentru a face față acestei volatilități. Cum putem să ne asigurăm că va exista o uh, legătură rapidă și o reacție rapidă pentru uh, a uh, face față acestui vid pentru um, consecințele negative la nivel alimentar să fie controlate sau limitate. O altă observație generală este tot o concluzie a raportului special, e vorba de perenitatea programelor. Putem atinge un prim obiectiv, dar dacă apoi nu există o intervenție de durată, putem să spunem că am avut noroc la un moment dat. Dar uh, apoi lucrurile se complică din nou, deci trebuie să asigurăm perenitatea programelor, dar bineînțeles ea depinde de uh, calitate. În raportul special se spune că uneori calitatea nu este garantată, este variabilă și citesc de asemenea faptul că rezultatele, obiectivele fixate trebuie să fie mai măsurabile. Deci, trebuie să existe instrumente de măsură acestor rezultate. În rest, pot să spun că sunt de acord cu recomandările Curții de Conduri din raportul special. Ele sunt foarte explicite, detaliate și cer comisiei să răspundă la întrebările mele și ale celorlalți colegi. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Mulțumesc raportorului. Am doi colegi care doresc să intervină. Doamna Mathieu va fi prima, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur și eu raportorului și Curții de Conturi Europene în ceea ce privește analiza acestei situații. Consider că este în general pozitivă, dar că sunt posibile și alte ameliorări. Aș dori în primul rând să subliniez o incoerență subliniată de raportor în aliniatul 3 al proiectului său, care reia observații ale Curții de Conturi. Comisia nu ține cont suficient de securitatea alimentară atunci când elaborează strategii de colaborare cu Fondul European pentru Dezvoltare. Și există două probleme. Articulația cu linia bugetară securitate alimentară și participarea Uniunii Europene la Fondul European pentru Dezvoltare. Chestiunea auditului extern este o propunere interesantă, pentru că astfel se pot analiza bine tematicile și se poate analiza foarte bine cum se leagă între ele diverse instrumente care au același domeniu de aplicare. În alineatul 20 din raportul curții se subliniază un punct slab foarte important cu privire la linia bugetară securitate alimentară și alocarea resurselor în cadrul Fondului European pentru Dezvoltare. Pentru aceeași perioadă, 96-2006, mai multe state au beneficiat de fonduri în cadrul programului de securitate alimentară. Ar putea Comisia să ne explice care sunt metodele de lucru pentru a se integra uh, obiectivele celor două instrumente în mod pertinent? În ceea ce privește funcționarea Fed, securitatea alimentară și dezvoltarea durabilă sunt considerate sectoare de concentrare pentru perioada 96-2006 și asta pentru numai 12 și apoi pentru 12 state pentru perioada 2007-2013. Securitatea alimentară nu pare a fi fost tratată cu prioritate, deși este primul dintre obiectivele de dezvoltare ale mileniului și primul obiectiv uh, menționat și în comunicarea Comisiei din martie 2010. Este uimitor că în răspunsurile sale, Comisia recunoaște că ar fi trebuit să se acorde o atenție mai sistematică securității alimentare, însă asistența uh, europeană s-a concentrat pe alte chestiuni uh, în afară de combaterea foametei. Mi se pare îngrijorător pentru că, de fapt, este pusă la îndoială capacitatea Uniunii Europene de a avea o uh, strategie de securitate alimentară care pare a fi ruda săracă a dezvoltării globale. Am dorit să știm ce se poate face pentru ca securitatea alimentară să beneficieze de mai multă atenție, cum se desfășoară prioritățile în acest sector și cum intenționează Comisia să ia în calcul securitatea alimentară pentru perioada de programare post-2013. Dacă uh, se va ține cont și de acțiunile altor donatori cum vor fi măsurile respective și, în general, aș dori, în concluzie, să mă refer la nota pozitivă a curții, mai ales în ceea ce privește Etiopia și Malawi. Mulțumesc! Excuseer. Ja, u hebt gezien, de heer Teurer is ondertussen verdwenen. Mă scuzați, cred că vă dați seama că domnul Toirer a dispărut. Acum eu joc în dublu rol, sunt și raportor și președinte de ședință, dar asta e situația, deși e greu, trebuie să mă descurc. Domnul Odi. Da, pe scurt, în legătură cu ce a spus colega mea. Îmi pare rău că în aceste abordări nu se include și coordonarea cu statele membre, pentru că dezvoltarea se numără printre politicile de coordonare, care au nevoie de coordonare pentru a fi utile. Și mi se pare necesar pentru ca scopul să fie îndeplinit ca Parlamentul European și Parlamentele Naționale și Curtea de Conturi Europeană și Curțile de Conturi Naționale să examineze intervențiile Uniunii Europene și ale statelor membre în cadrul uh, combaterii foametei, dar și legătură cu alte subiecte, cum, acum se vorbește de Uniunea Europeană de parcă numai ea ar exista în lume. Trebuie neapărat să fie inclusă coordonarea cu statele membre care cheltuiesc sume foarte mari în domeniul dezvoltării. Eh, Mulțumesc, domnule Odi, doamnă Gresle. Mai sunt și alți colegi care doresc să ia cuvântul? Nu? Eh, vă rog, doamna Gresle, sunteți ultima vorbitoare. Mulțumesc. Găsesc, Bart, că ai perfectă dreptate. Este un raport uh, foarte detaliat care ne furnizează multe informații, dar care nu ne oferă soluția de a ieși din situația dificilă în care ne aflăm. Și această întrebare ne o punem de mulți ani când uh, criticăm uh, situația. Deci, mi se pare că ar trebui să ne stabilim obiectivele și în același timp să ne propunem modalitatea de a le atinge, pentru că am investit atâția bani în acest domeniu și situația s-a înrăutățit, ceea ce nu îmi dă un sentiment de satisfacție. Și uh, aș vrea ca și cei de la Curtea de Conturi să ne spună cum putem produce o modificare radicală în acest domeniu, pentru că nu facem decât să împărțim bani uh, și uh, să nu îndreptăm lucrurile în felul acesta. Deci nu sunt decât uh, pe jumătate mulțumită. Cred că ar trebui să facem eforturi mai mari, trebuie să găsim răspunsuri. Danke. Mulțumesc. Cred că uh, domnul Halken de la DEFCO este prezent în sală. Poate că va vorbi domnia sa, numele comisiei, dau cuvântul. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, câteva cuvinte în legătură cu uh, situația securității alimentare și situația uh, legată de publicarea raportului. De când Curtea și-a publicat raportul, Comisia a continuat să susține inițiativele legate de securitatea alimentară, mai ales pentru a face față crizelor alimentare din Cornul Africii și din Sahel. Prima chestiune importantă este că prețurile la alimente au rămas foarte mari și continuă să perturbe la nivel global, global securitatea alimentară, alimentară. În ceea ce privește raportul curții, dorim să subliniem că activitatea curții a fost foarte pozitivă. Comisia aprobă majoritatea constatărilor din raportul curții și am profitat de ocazie pentru a accelera anumite măsuri, ceea ce înseamnă că anumite recomandări ale curții sunt deja în curs de implementare. Aș dori să revin la anumite puncte menționate. În primul rând, importanța securității alimentare în cadrul cooperării europene, ajutorul european pentru dezvoltare. Într-adevăr, putem spune că regretăm că în cadrul instrumentelor geografice au scăzut uh, statele în care securitatea alimentară era considerată un sector esențial. Dorim însă să amintim și principiul uh, apropie, apropierii, adică statele sunt cele care aleg sectoarele țintă. Abia apoi se calculează marja de care depinde Uniunea Europeană pentru fiecare subiect. Apoi, în cadrul inițiativei uh, legate de securitatea alimentară, constatăm că Comisia este primul donator în domeniul securității alimentare, chiar uh, pe un loc, deci, mai bun decât Statele Unite. Este vorba, deci, de un subiect care nu este neglijat. Aș dori să revin acum asupra mai multor puncte și asupra modului în care intenționăm să implementăm anumite recomandări. Prima se referă la cum anume vom include securitatea alimentară în perspectiva financiară 2014-2020. Curtea recomandă o analiză mai structurată a chestiunilor legate de securitatea alimentară cronică. Comisia este de acord și, într-adevăr, am realizat o analiză a situației în toate statele în curs de dezvoltare ca să le identificăm pe cele care se află într-o situație de insecuritate alimentară cronică. Am lucrat uh, pe baza 50 de indicatori și am reușit să identificăm 52 de state. Am să vă arăt aici o uh, hartă, iată, nu știu dacă se vede, dar am identificat 52 de state în situație de insecuritate alimentară cronică. În uh, acestea, directorul general Europe Aid și domnul O'Sullivan, care este uh, liderul uh, facilității alimentare, au uh, intrat în contact pentru a se asigura că statele respective și donatorii țin cont de această insecuritate alimentară cronică în legătură cu anumite chestiuni menționate de curte, și anume uh, analiza de impact și indicatorii. Aș dori să vă spun că Comisia Europeană și-a demonstrat capacitatea de a face față crizei alimentare, reușind să mobilizeze sume semnificative împreună cu autoritatea bugetară, bineînțeles. Dacă ne gândim la uh, Food Facility, la facilitatea alimentară, nu putem decât să ne bucurăm la nivel european de cât de repede a fost creată și executată această facilitate. Aceste intervenții au însă drept obiectiv uh, palierea consecințelor crizelor alimentare, adică trebuie ajutate victimele să depășească criza. În intervențiile acestea pe termen scurt se pun între, întotdeauna problemele de durabilitate. De aceea, Comisia are intenția de a pune mai mult accentul asupra uh, prevenirii situațiilor de uh, insecuritate alimentară. Și acest lucru stă la baza dezvoltării unei noi politici validate de colegiul în 3 octombrie și anume politica de reziliență. Această comunicare se numește Promovarea rezilienței, să învățăm din crizele alimentare. Aici obiectivul este să trecem de la o uh, abordare bazată pe consecințe la o abordare bazată pe cauze, amintind uh, rolurile fiecărui actor în legătură cu crizele, mergând de la statele partenere până la gospodăriile cele, cele mai vulnerabile. Un aspect important este că la baza acestui concept se află niște exemple importante. Să luăm Nigerul. Nigerul a fost statul cel mai afectat de criza din Sahel. Și, după o politică extrem de voluntaristă, Nigerul a devenit și statul care a făcut față cel mai bine acestei crize și a reușit ca prin propriile sale resurse să facă față crizei. Sigur că a fost nevoie și de un ajutor complementar. Încă un aspect menționat este coordonarea cu donatorii. Acest punct este și el consolidat. E vorba de o competență partajată cu agențiile din statele membre, cu membrii Consiliului, ca să ne asigurăm că în statele afectate de insecuritatea alimentară, există donatori care se ocupă de acest subiect. Și nu neapărat comisia, ci un partener. Aș mai dori să mă refer și la chestiunea sectorului privat, chestiunea piețelor și chestiunea nutriției. În primul rând, malnutriția la copii este o problemă cu care ne confruntăm de foarte mult timp, dar pe care nu o cunoaștem bine. Raportul din 2008 al unei reviste științifice de marcă, The Lancet, din domeniul cercetării medicale, prezintă cauzele malnutriției cronice infantile. Este vorba de o formă de malnutriție foarte greu de uh, identificat, pentru că copiii afectați nu sunt slabi, nu prezintă semnele de malnutriție cu care suntem obișnuiți. Însă această uh, afecțiune este foarte gravă din trei motive. În primul rând, pentru că este de foarte mare amploare. 170 de milioane de copii sunt afectați de acest tip de malnutriție. Apoi, este o tragedie umanitară. 3,5 milioane de copii mor din această cauză pe an. Și ultimul punct este că cei care supraviețuiesc riscă să nu se poată dezvolta la uh, capacitate de plină. Adică malnutriția cronică riscă să lase urme ireversibile în dezvoltarea lor mentală și fizică. Am ținut cont de aceste elemente de cercetare și am stimulat uh, cercetarea pentru a uh, dezvolta prevenția în acest domeniu. Obiectivul este să se reușească să se trateze în mod precis această formă de malnutriție și am constatat că domnul comisar Pibalx este foarte activ în acest domeniu. El este liderul unei inițiative pilot cu 25 de membri, a participat la summitul de la Londra și acolo, în concluzii, a prezentat ambițiile comisiei să salveze 7 milioane de copii până în 2022 7 milioane de copii care suferă de malnutriție cronică. Avem deci 10 ani, iar domnul comisar Pibals este foarte ambițios și nu dorește să lase această sarcină pe umerii succesorului său. Ultimul punct este necesitatea de a colabora mai mult cu sectorul privat. Știm că oficial și neoficial sectorul privat este foarte implicat în producția agricolă în statele respective. În Africa, de exemplu, cota de alimente consumate de africani este în cădere liberă. Acum 30 de ani, aproape tot ce consumau era produs local. Acum importă aproape 30% din necesar, ceea ce înseamnă importuri în valoare de 25 până la 28 de milioane de dolari pe an pentru statele din Africa subsahariană. Trebuie eficientizată agricultura în Africa și acest lucru se întâmplă prin, prin mijloacele obișnuite de susținere pentru state, însă trebuie să fie vizați direct și micii agricultori ca aceștia să poată să se integreze mai bine în lanțul de valori și în sectorul privat. Ne vom ocupa de acest subiect, deci accesul la piețe, pierderile după recolte, dar și interfețele cu autoritățile naționale. În ultimul rând, aș dori să revin la niște aspecte menționate de doamna Mathieu. Și anume, legătura între programul tematic de securitate alimentară și programul FED. Astăzi, programul tematic este legat de anumite puncte. În primul rând, așa numita consolidare a bunurilor publice globale, în special cercetarea agricolă. Acest subiect nu trebuie să fie finanțat printr-un program geografic pentru că beneficiile sunt planetare. Cel de-al doilea aspect în legătură cu care se folosește tot acest fond este să se facă față crizelor alimentare care sunt uh, de o asemenea amploare încât nu pot fi tratate prin instrumente geografice. Anumite puncte de legătură merită să fie ameliorate și asta s-a și propus de către Comisie în propunerea sa cu privire la noul program numit Global Public Good and Challenges. E de la sine înțeles că în anumite state am utilizat programul tematic pentru securitatea alimentară, în locul a ceea ce ar fi trebuit să se facă prin programele geografice și intenționăm să corectăm această deficiență. Cred că am răspuns la întrebări. Vă stau la dispoziție pentru orice fel de informații suplimentare. Mulțumesc, domnule președinte. Dank u wel. Mulțumesc foarte mult. A fost uh, într-adevăr un volum mare de informații furnizate pe care le putem folosi și uh, raportul meu mai suportă modificări. Mai avem timp până pe 15 octombrie. Informațiile pe care ni le-ați furnizat uh, sunt uh, de salutat. Nu știu dacă mai există colegi, colegi care doresc să intervină, poate reprezentantul Cursii de Conturi, domnule Vesperc, doriți uh, să mai interveniți odată? Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva cuvinte Unite. A fost un comentariu legat de coordonarea banilor primiți de la donatori. De fapt, noi uh, facem această coordonare, nu am menționat-o în prezentarea mea, dar uh, trebuie să recunoaștem că activitatea de coordonare este insuficientă pentru a ne atinge obiectivele. A existat și o întrebare dacă mai avem alte recomandări pe care am putea să le facem pentru eficientizarea activității. Nu, ă, nu am primit alte recomandări. Noi facem cinci recomandări în raportul nostru special. După cum știți cu toții, încercăm ca aceste rapoarte speciale să fie cât mai concentrate pe uh, obiect. Nu ă, putem să tratăm toate aspectele colaterale, dar există cinci recomandări specifice. Și ă, punctul nostru de vedere este că respectându-le am putea într-adevăr spori eficientizarea. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și ă, aș spune că ne putem opri aici, deși subiectul merită o atenție mai amplă din partea noastră, dar în calitatea mea de președinte al acestei ședințe trebuie să încercăm să respectăm și timpul, pentru că suntem deja într-o întârziere de un sfert de oră. Mulțumesc tuturor colegilor care au participat la discuție, mulțumesc Comisiei și Curții de Conturi. Până la 15 octombrie ora 12, dacă nu mă înșel, avem timpul necesar la dispoziție pentru a înainta amendamentele. Deci este o zi de luni ora 12 și e, eh, vom încerca să respectăm toate amendamentele. Încheiem aici dezbaterea dezbaterea pe marginea punctului 9 de pe ordinea de zi și trecem la punctul 10. Este vorba despre o audiere privind rolul jurnalismului de investigație din Uniunea Europeană. Avem câțiva oaspeți care au elaborat studiul, Marcus Schmitz și Iris de Brol, dacă nu mă înșel, sunt autorii studiului și îi invit să vină în prezidiu sau preferați să rămâneți acolo, dar se pare că da. Bineînțeles că am făcut cunoștință cu autorii studiului pentru că eu am fost raportorul care a însoțit activitatea redactării. Pascal de Gros, dumneavoastră ați câștigat licitația nu doar uh, uh în uh, urma ofertei uh, financiare pe care ați făcut-o, ci și prin calitatea prestației. Și Acest studiu a fost uh, verificat direct. Domnul Werner uh, a luat legătura și cu biroul meu și cu biroul uh, altor colegi, a operat uh, corecții în material, a sugerat ce alte elemente trebuie să fie incluse în studiu și acest studiu s-a născut în urma unei rugăminți formulate de mine cu ceva mai multă vreme în urmă, pentru că uh, jurnalista Martina Cubaniova din Slovacia a elaborat un raport în legătură cu fraudarea fondurilor sociale europene și uh, ea și-a pierdut locul de muncă în urma uh, acelui raport. În felul acesta, de fapt, uh, am înțeles care este rolul și cât de important este jurnalismul de investigație, mai ales într-o perioadă de criză, când există și dubii legate de modul în care sunt folosiți banii europeni și am realizat că, care este rolul jurnalismului în calitate de uh, Uh, câine de pază al democrației. Cine ar mai putea să uh, participe la verificarea modului în care banii sunt folosiți, pe lângă politicieni, pe lângă cei care își asumă rolul de whistleblower. Și jurnaliștii sunt cei care trebuie să-și asume această uh, activitate de investigație, de a semnala toate neregulile. Sigur că uh, redactorii șefi uh, pot la un moment dat să se uh, opună activității, uneori uh, există lipsă de timp, lipsă de bani, care sunt sursele pentru jurnaliști, câte piedici sunt puse în calea lor, um, sunt corecte oare informațiile pe care jurnaliștii le obțin, care este precizia, acuratețea informațiilor și de unde găsesc fonduri pentru a-și finanța activitatea. E bine, uh, de aceea am avut ideea de a uh, se elabora un asemenea studiu. Și a fost o activitate de șase luni. Bun. Mulțumesc foarte mult pentru că uh, ne-ați uh, oferit ocazia de a efectua acest studiu solicitat de dumneavoastră. Dacă uh, eu singură aș fi lucrat, să știți că nu aș fi reușit, reușit să efectuez acest studiu, dar aproximativ o sută de alți jurnaliști au colaborat cu mine în aceste ultime șase luni în care am lucrat la studiu și uh, există o rețea a jurnaliștilor de investigație care devine funcțională în Europa. Nu aș fi putut să efectuez uh, acest studiu dacă nu mă bazam pe sprijinul la aproximativ 100 de jurnaliști în Europa. Voi prezenta niște slide-uri în legătură cu concluziile studiului nostru și sper ca dumneavoastră să puteți valorifica aceste informații pentru că jurnalismul de investigație, într-adevăr, poate poate să dea o mână de ajutor uh, uh, celor care acționează în această clădire și, în general, în organismele europene. Deci am lucrat șase luni uh, la acest studiu și obiectivul său, scopul ne-a fost comunicat în momentul în care am câștigat licitația noiembrie anul trecut. Ideea era să analizăm în ce măsură jurnalismul de investigație poate să determine și să descopere cazurile de fraudare a banilor europeni. Sigur că s-ar putea face mult mai multe, dar noi am încercat să ne concentrăm pe ceea ce se poate face, pe ceea ce înseamnă best practice în acest domeniu. Și uh, sigur că există și lucruri care nu funcționează bine și le întâlnim destul de frecvent. Deci, um, făcut uh, anumite uh, recomandări, dar uh, fără să criticăm instituțiile europene, pentru că, în definitiv, jurnalismul ca atare, această breaslă a jurnaliștilor, trebuie, în primul rând, să fie cea care se angajează în aceste activități. Și sigur că jurnaliștii pot să fie și autocritici și uh, Bineînțeles că uh, există deci această critică venită din interiorul profesiei. Am decis să vedem care este peisajul jurnalismului de investigație în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, să vedem ce se realizează în acest domeniu. După aceea am văzut care este volumul jurnalismului de investigație legat de fraudarea banilor europeni în interiorul statelor membre ale Uniunii Europene. Am analizat și tot ce ține de best practice uh, și uh, am făcut recomandări atât adresate instituțiilor europene cât și jurnaliștilor în legătură cu modul în care pot să-și extindă activitatea în acest domeniu pentru a spori și impactul muncilor. Pentru că uh, jurnaliști spun că interesează până la urmă mai puțin și impactul. Dar trebuie să ne concentrăm și asupra lui. Eu uh, sunt o jurnalistă uh, care este angajată în activitatea de investigație în țările de jos, chiar uh, sunt directoarea unei asociații a jurnaliștilor de investigație Există o fundație în Belgia, de asemenea, care uh, își propune să sporească activitatea jurnalismului de investigație uh, în partea uh, flamandă a Belgiei, cel puțin. Colegul din dreapta mea, domnul De Bruyne, activează acolo. Eu sunt principalul autor al acestui studiu, dar spuneam, nu aș fi putut să realizez singură. Am avut șase jurnaliști din cinci țări care au făcut parte din principala echipă de cercetare și ei au exercitat o activitate um, de folos pentru mine, o activitate critică, dar 23 de asociații, uniuni um, um, ale jurnaliștilor de investigație din întreaga Europa au colaborat de asemenea și am avut un input din partea a 40 de jurnaliști care nu au fost numiți și a, aproximativ 40 uh, de jurnaliști care au fost numiți, care au dorit să își uh, prezinte identitatea. Unii au avut rezerve în legătură cu publicarea uh, numelui instituției din care fac parte. Deci li s-a părut că este mai ușor să rămână anonimi Um, în legătură cu uh, informațiile pe care uh, ni le-au furnizat. Pentru că uneori, pentru un anume tip de jurnalism, este chiar dificil să fii cât se poate de transparent uh, în contextul în care activezi în țara ta. Deci, din fericire, foarte mulți nu s-au temut să fie menționați cu numele. Peste 15 instituții europene și departamente, începând cu Curtea de Conturi și până la Parlamentul European și diverse directorate ale Comisiei Europene au colaborat de asemenea. Ne-am întâlnit cu uh, membrii ai acestor organisme uh, pentru a-i chestiona și le-am dat și lor ocazia să aibă o discuție cât se poate de deschisă cu noi am folosit 15 uh, rapoarte, prezentări, studii din statele membre în legătură cu uh, modul în care se desfășoară activitatea jurnalistică în țările respective, dar nu exista, de fapt, uh, niciun fel de sinteză a activității jurnaliștilor de investigație în aceste studii. Și am intervievat peste 40 ă, de jurnaliști ă, pentru a putea să ă, tragem concluzii legate de activitatea lor. Am folosit o definiție a jurnalismului de investigație care ni se părea că poate fi general valabilă. Licitația de altfel deja a făcut sugestii, deci un jurnalism uh, critic care creează informații care nu ar fi existat pe piață fără intervenția respectivilor jurnaliști. Dar vom reveni asupra acestei definiții mai târziu. Deci, noi uh, în ce privește interpretarea uh, unei informații noi într-o manieră nouă, înțelegem că există un efort substanțial pe care jurnalist impactul l-a uh, făcut uh, prin activitatea sa. Și de altfel definiția este folosită în societățile, asociațiile jurnaliștilor de investigație cu care am colaborat în ultimii ani, este acceptată la modul general noi am dorit să ne concentrăm în mod special pentru că am crezut că este de folos maxim și pentru dumneavoastră. Este un jurnalism critic, aprofundat, care produce știri pe piață care nu ar fi existat fără această activitate a jurnaliștilor și care au solicitat și un efort jurnalistic deosebit. Deci, nu uh, ne-am. Uh, uh, axat doar pe informații care pot fi extrase dintr-un press release uh, mai degrabă, deci dincolo de comunicatele de presă care ar fi putut să ne furnizeze știri, noi căutam informațiile pe care jurnaliștii ei înșiși le-au descoperit. Și sigur, uh, în 27 de state, să vezi ce s-a întâmplat în ultimii 5 ani, este o muncă exhaustivă, dar um, noi am vrut să vă demonstrăm ceea ce pot produce jurnaliștii și cum pot ei în felul acesta să acționeze eventual prin a semnala fraudele cu bani publici Sigur că există instituții europene, Olaful, Curtea de Conturi, care furnizează informații de acest gen, dar nu asupra lor ne-am concentrat noi, ci asupra uh, informațiilor produse de jurnaliștii de investigație. Bun. Și dacă analizăm acum rezultatul, uh, rapoarte privind fondurile europene, cheltuieli și eventual și profit am analizat uh, rapoartele, relatările de inițiativă și uh, ne-am propus uh, o perioadă de 5 ani. Pentru că uh, în ultimii 5 ani am căutat uh, informații semnificative. Am avut o echipă de cercetători, spuneam, 100 de jurnaliști din întreaga Europa care acționează în țările lor natale, uh, ne-au ajutat. Am trimis chestionare unor jurnaliști uh, individuali, dar și unor organizații mass media în cele 27 de state membre uh, pentru a vedea care au fost subiectele importante în fiecare țară în limba țării respective care au fost semnalate, descoperite de jurnaliști. Și ca o ultimă resursă am apelat și la memoria oamenilor, pentru că în anumite țări nu există baze de date sau bazele de date sunt confidențiale în acest domeniu. Deci, um, de pildă, o instituție mass media publică um, poate să nu uh, aibă permisiunea să își publice pe propriul site asemenea rezultate ale activității de investigație. Deci a trebuit să recurgem uh, în cazul acesta la memoria jurnaliștilor, la uh, memoria pe care asociațiile jurnalistice o pot valorifica. Sigur că a fost uh, o activitate care din punct de vedere cantitativ nu a fost exhaustivă, dar din punct de vedere calitativ a dat rezultate. Poate că am ratat una sau alta dintre um, poveștile interesante în acest domeniu dar, în felul acesta, noi totuși am reușit să creăm o bază de date în ce privește peisajul din întreaga Europa. Și uh, acum alți jurnaliști vor putea eventual să preia aceste informații pentru a le urmări în continuare și să fie de folos nu doar instituțiilor europene, dar și în schimbul uh, între jurnaliști. Noi, în felul acesta, putem construi pe o activitate care s-a desfășurat deja. Deci ne-am creat propria bază de date și care a fost rezultă? 233 de povești ni s-au părut nouă uh, că uh, sunt uh, importante. Nu este un număr foarte mare, ținând seama că e vorba de 27 de state membre. Multe din aceste știri erau legate de Regatul Unit al Marii Britanii acolo s-a desfășurat mult, dar și în Slovacia, în Germania, în Bulgaria au existat activități spectaculoase ale jurnaliștilor de investigație de asemenea în Spania. Și uh, va trebui să ne întrebăm de ce există uh, aici asemenea accente în anumite țări pentru că uh, poate nu sunt cele în care ne-am fi așteptat să se întâmple acestea Eh, pentru că acolo există o îndelungă tradiție a jurnalismului de investigație, cum ar fi Danemarca, de pildă, dar, eh, sau Suedia. Dacă încercăm explicații pentru rezultatele noastre, eh, sigur, 200 33 de asemenea informații pot fi considerate un număr mic. Regatul Unit mult, Slovacia, Bulgaria, Germania mult, alte țări, țările de jos, Italia, puține asemenea știri. Deci, ă, subiectele erau foarte asemănătoare, o mare uniformitate, incidente ă, produse fie de persoane, dar ă, mă rog, importantă și din punct de vedere al instituțiilor, cum ar fi Parlamentul European, dar și companii, directori de instituții. Și sigur că era vorba, de fapt, de un eșec al unui individ, dar de multe ori pus în seama eșecului unei instituții. Trebuie să știți că nu este o concluzie de fair play, dar se întâmplă foarte frecvent în practică. Și povești personale jurnaliștii întotdeauna când creează o asemenea istorioară trebuie să aibă în centrul ei o persoană, un individ. Ceea ce ne-a povestit uh, cineva în Regatul Unit dacă vorbiți despre modul în care sunt consumați, uh, atunci aveți nevoie de un exemplu. Dacă cineva uh, construiește uh, un coteț pentru cățel din bani europeni, este deja o asemenea istorioară, poți să arăți cu degetul, uite, din bani publici individul și-a făcut și cotețul cățelului. Deci, foarte, foarte puțin s-a vorbit despre sume, despre uh, fraudarea uh, veniturilor. Și, uh, sigur, nu vrem să speculăm. Foarte puține povești uh, legate de uh, aspecte structurale în legătură cu modul în care sunt cheltuiți banii. Uh, există uh, subsidii uh, în diverse domenii uh, au existat puțini jurnaliști care au fost interesați, de pildă, de uh, sprijinul acordat fermierilor. Uh, chiar dacă era vorba de sume foarte mici, au existat și bani care nu au fost folosiți adecvat. Dar mai mult incident total întâmplător uh, uh, s-au scris uh, articole și despre acest tip de fraudare. În ce privește dimensiunile acestor articole, iarăși au existat diferențe foarte mari. Platforme europene, site-uri din Ungaria, de pildă, uh, au uh, publicat asemenea articole ale jurnaliștilor de investigație și după aceea mai există și centre ale jurnalismului de investigație care acționează pe uh, formule non-profit și foarte multă activitate de substanță s-a desfășurat în aceste centre. Uh, am făcut o analiză pentru a vedea de ce lucrurile s-au desfășurat așa cum s-au desfășurat și există un uh, anume sistem care funcționează în Europa întrebam reprezentanții mass media de ce v-ați concentrat pe acest tip de istorii și argumentele au fost foarte diferite. Am menționat aspecte financiare, criza de pildă și uh, jurnalismul este confruntat cu o situație de criză. Uh, dar decizia de a te orienta spre jurnalismul de investigație sau nu, de multe ori nu este legat de aspecte financiare. Ni se spunea, uh, ni se părea uh, foarte potrivit pentru tipul nostru de organism media și ca atare am decis să desfășurăm un asemenea tip de jurnalism. De asemenea, aspecte organizaționale, camera știrilor, cum este ea structurată, se pune accent sau nu pe jurnalismul de investigație, după aceea competențele, jurnaliștii sunt sau nu pregătiți pentru uh, un asemenea tip de jurnalism, nu întotdeauna. Uh, de asemenea, presiunea uh, care uh, este exercitată asupra uh, Uh, acestui jurnalism. În Slovacia, de pildă, există o presiune, um, nu neapărat din afară, pentru că uh, există și din interior. Jurnaliștii uh, trebuie să producă din ce în ce mai mult conținut informațional cu un număr tot mai mic de oameni. Ca atare, jurnaliștii și mai ales cei de investigație sunt intimidați. Din fericire, nu au plătit și cu viața activitatea pe care au desfășurat-o. Oricum, ownership-ul în mass media de asemenea joacă un rol important pentru că, de asemenea, aspecte legate de pluralismul în mass media sunt importante cu cât mai multe uh, organisme de presă există într-o țară, cu atât mai mult uh, se poate desfășura și o activitate de investigație. De asemenea, aspecte legate de, lib- de libertatea presei în fiecare țară, de protecția asigurată jurnalismului uh, de investigație. Uh, ne întrebăm oare publicul are încredere în noi ca jurnaliști? Uh, responsabilitatea mass media este de asemenea foarte importantă și mai există și aspecte legate de libertatea presei în general. Știți exact la ce mă refer. În studiu ne-am concentrat pe anumite țări pentru că așa ni s-a cerut și am și dorit să o facem, pentru că am dorit să arătăm diferențele între diferitele state ale Uniunii Europene. Suntem 27 de state membre, și soluția pentru uh, soluțiile pentru a avea mai multe articole în presă sunt așa de numeroase ca și țările. Ne-am concentrat uh, pe România, uh, proprietatea mijloacelor de informare în masă și organizațiile non-profit. Uh, în România, organizațiile non-profit fac o mare parte din anchete pentru că ziarele sunt atât de părtinitoare din punct de vedere politic încât adevăratele anchete sunt făcute de organizațiile non-profit. Aceasta este o situație, pot să vorbesc mai mult despre dar nu am timp. Um, a avut loc un proiect timp de patru ani un proiect foarte interesant făcut de un, o uh, organizație non-profit în care uh, ziariști locali uh, au um, încercat să vadă ce se întâmplă cu fondurile europene la fața locului, spunând banii dumneavoastră sunt folosiți pentru drumuri, pentru agricultură. Deci au folosit ziariști pentru a face aceste anchete și s-au dat seama că dacă au instrumentele și datele la dispoziție, um, acești oameni de presă reușesc să facă anchetele, dar trebuie să li se dea instrumentele pentru că nu reușesc să le găsească singuri, singuri pentru că uneori datele nu sunt disponibile, sunt greu de găsit sau nu știu ce să facă cu aceste date um, atât de multe. Uh, ne-am concentrat și pe Spania pentru că am văzut acolo exemple foarte bune care au arătat faptul că um, zi, um, jurnalismul în Spania se află în, în situație de criză se concentrează pe situația societății locale, dar Spania are una dintre flotele cele mai mari din lume și Organizația Internațională din Statele Unite, Consorțiul Internațional al Jurnalismului de Anchetă, care s-a ocupat de pescuit în întreaga lume și a făcut o anchetă pe um, pe um, subvențiile europene pentru flota de pescuit spaniolă. A fost o anchetă interesantă și făcută numai pentru că ziariștii spanioli s-au implicat în proiect cu ajutorul ziariștilor din alte țări, nu doar din țările europene, și au reușit să ancheteze deci acest subiect. Și au făcut uh, articole excelente și au arătat modul în care fondurile europene sunt folosite într-o, într-un domeniu care nu, mer- nu necesită toate aceste subvenții, pentru că, uh, de fapt, uh, se golește, se golește oceanul de pești. În Ungaria există o nouă lege mass media și am încercat să vedem care sunt consecințele acesteia asupra jurnalismului de investigație. La început aveam impresia că, într-adevăr, consecințele sunt grave asupra jurnalismului de investigație, dar după anchetă ne-am dat seama că consecințele sunt limitate, pentru că jurnalismul de investigație găsește noi modalități și noi platforme uh, și jurnalismul de investigație în Uniunea Europeană se face în mare parte pe internet în Ungaria și chiar dacă noua lege mass media nu uh, facilitează um, uh, situația jurnaliștilor, nu îi ajută să-și facă aceste anchete mari, pentru că uneori companii sunt implicate, găsesc oricum modalități de a o face și de a-și publica rezultatele dar cer totuși instituțiilor europene să monitorizeze ce se întâmplă în țara lor, pentru că s-ar putea ca situația să se înrăutățească pe viitor și le va fi atunci mai greu să lucreze. Dar uh, legea mass media nu îi ajută, dar nici nu le pune prea multe bețe în roate deocamdată. Am um, studiat și situația din Regatul Unit, pentru că Regatul Unit sunt publicate foarte multe anchete. Uh, oare pentru că majoritatea sau multe baze de date sunt în engleză? Nu este așa. Există o mare parte din presă care este eurosceptică, deci uh, publică tot felul de articole de acest gen, dar uh, Regatul Unit este și țara în care s-au făcut foarte multe pro- proiecte de acest gen. S-a arătat că cooperarea între uh, oamenii de presă ajută. În 2010, Biroul uh, Jurnalismului de Investigație, organizație non-profit, alături de Financial Times, Al Jazeera și BBC 4, au făcut o anchetă împreună, comunicată apoi și uh, anchete făcute în multe țări europene pe baza informațiilor uh, strânse în cadrul în acest proiect. și proiectul a încercat să uh, urmărească calea fondurilor europene. Deci, uh, ce se întâmplă cu fondurile europene de la Uniunea Europeană spre statele membre? Se numea uh, miliardele ascunse și au strâns datele în puține luni și le-au uh, Uh, transformat în format uh, ușor de folosit de ziariști. Iată, uh, au arătat modul în care se pot folosi aceste date, pentru că datele sunt atât de greu de găsit și chiar dacă oamenii le găsesc, sunt foarte greu de exploatat, pentru că sunt folosite uh, formate PDF, de exemplu, sau uh, documente PDF uh, um, cu parole care nu pot fi folosite de asemenea. Deci au uh, lucrat pe această bază de date și apoi au reușit să exploateze informațiile. Nu mulți oameni de presă sau multe mijloace de informare uh, sunt gata să investească atât de mult timp pentru a obține datele, pentru a putea apoi să pună întrebări, pentru că altfel, dacă îți dorește să facă anchete, e nevoie de acces la date și țările trebuie măcar să poată să transmită datele la timp uh, la Bruxelles uh, pentru, uh, într-un format ca, pe care noi ziariștii să-l putem folosi. Altfel nu putem să uh, um, publicăm articole. Acest proiect a fost foarte criticat, rezultatul a fost foarte criticat și am dorit să arătăm în studiu studiile întotdeauna pot fi criticate. Dar măcar acesta a fost făcut. Făcut în așa fel încât să, să, să se înțeleagă cum a fost făcut. În Financial Times uh, se explică clar cum s-a făcut acest studiu. Uh, și dacă ziariștii sunt atât de transparenți, uh, pot să nu fim de acord cu metodologia, dar măcar proiectul există. Este singurul proiect pe care l-am găsit alături de cel uh, cu subvențiile pentru fermieri, uh, care a făcut lucrurile în mod, în mod structurat. Danemarca. Um, jurnalismul de investigație are o tradiție lungă, dar puține articole sunt publicate în legătură cu cheltuirea banilor europeni. Uh, nu se consideră că acest subiect este suficient de interesant. Ne-a uimit acest lucru, pentru că există structura, organizare necesară, dar nu le interesează pur și simplu aceste subiecte. Așa ne-au spus um, ziariștii în Danemarca. Um, dar au spus, da, într-adevăr, ar trebui să facem mai multe astfel de, uh, de anchete și de um, articole. Italia jurnalistul de investigație um, a trăit vremuri dificile acolo. Uneori uh, ziariștii au trebuit să se ascundă și uh, jurnalismul de investigație uh, a, a supraviețuit cu greu, așa că um, articolele pentru fondurile europene nu erau o prioritate. Un uh, ziar numit Il Fatto Quotidiano a început să fie publicat acum câțiva ani un ziar specializat în jurnalismul de investigație. Încă nu s-a ocupat de fondurile europene, dar va, o va face pe viitor. Există uh, și uh, un, uh, un alt, uh, o altă publicație, se numește IRPI, uh, spe- specializată uh, cu jurnaliste de investigație de calitate privind situația din Italia, dar și din Uniunea Europeană în general și este o publicație în engleză. Uh, care va fi disponibilă pentru toată lumea care doresc să, dorește să o citească. Uh, se poate considera că este o mică renaștere care are loc acum în Italia, cu consecințe asupra întregii Europe. Am studiat și situația la instituțiile europene. În unele um, există o tendință de deschidere la cooperare cu jurnalismul de investigații, de exemplu la OLAF um, din 2004 uh, încoace există o rețea uh, și jurnaliștii apreciază această inițiativă care poate să fie un exemplu de bună practici uh, pentru alte um, instituții. Pentru că în acest caz, funcționarii europeni încearcă cu adevărat să, lucreze cu um, ziariștii. Și de cele mai multe ori, în momentul în care ziariștii încearcă să, să ancheteze modul în care sunt folosite fondurile europene, relația cu funcționarii europeni nu este la fel de ușoară. Jurnaliștii nu pot să-și comunice sursele, de exemplu, atâta timp cât anchetele sunt încă în curs. Dar există tendința de a găsi un teren comun între cei care se ocupă de comunicare în instituții uh, și ziariști. Încă nu sunt cei mai buni prieteni, dar poate că într-o zi lucrurile se vor îmbunătăți mai mult. Am făcut mai multe recomandări, dintre care voi menționa câteva. Când zeliștii spun că nu sunt bani sau timp suficient pentru jurnalismul de investigație, acesta nu este un adevărat uh, argument, pentru că am văzut că entități foarte mici reușesc să facă astfel de anchete. E o chestiune de priorități, de organizare. Așa că nu puteți accepta astfel de scuze. Dar acest lucru nu înseamnă că ar fi bine, dacă ar fi mai, un pic mai mult bani disponibil, bineînțeles că ar fi mai bine. Uneori am observat că Instituțiile ezitau, spunând noi nu putem uh, finanța uh, ziariștii. Ba puteți, uh, dar nu trebuie să existe o legătură între finanțator și uh, um, articolele scrise sau publicate, um, dar uh, puțină, puțină ajutor financiar de la instituțiile europene pot să îmbunătățească situația legată de articolele scrise în legătură cu uh, cheltuirea fondurilor europene. Deci astfel de inițiative ne interesează și vor fi abordate în una din următoarele recomandări. Punerea Uniunii Europene în atenția ziariștilor uh, evoluează. Cu Uh, criza, odată cu criza, nu se mai poate spune că Uniunea Europeană nu mai interesează. La Bruxelles, acum uh, puțin timp, uh, am organizat o conferință cu sloganul De când puterea este plictisitoare? Pentru că mi s-a tot spus că uh, aspectele legate de Uniune sunt plictisitoare, dar uh, de când a apărut criza nu se mai poate spune acest lucru. Dar, bineînțeles, trebuie să aducem aminte ziariștilor că sunt chestiuni în, uh, în, în continuare de interes. Uh, uneori, în țările de presă, uh, oamenii spun că cititorii nu mai vor astfel de articole. Ba da, vor, pentru că doresc să știe cum sunt folosite fondurile europene. Mm, bineînțeles, e nevoie de formare uh, în uh, ceea ce privește tocmai jurnalismul de investigație în rândul ziariștilor. Nu suntem suficient de bine formați pentru a face astfel de anchete și nu se finanțează suficient formarea ziariștilor uh, din fondurile europene și vă rog să țineți cont de această recomandare. De multe ori pe teren ni se spune că fondurile europene sunt folosite pe uh, proiecte stupide, nu sunt suficient de eficient uh, folosite. Așa că vă rog discutați cu cei care au nevoie de formare și întrebați i de ce au cu adevărat nevoie. Pentru că puteți ajuta aici instituțiile europene pot să ne ajute pe noi ziariștii și noi vă putem ajuta dacă există o uniformitate în catalogarea, strângerea și uh, păstrarea datelor legate de modul în care sunt folosite fondurile și dacă nu se respectă la nivelul statelor membre sau organizațiilor aceste modalități de gestionare a datelor, pot să existe sancțiuni. Uh, altfel, dacă noi nu avem datele la dispoziție, dacă nu avem cărămizi, nu putem să construim casa libertatea um, există uh, la nivelul diferite în diferitele state membre și puteți să ne ajutați și aici pentru a ne fi mai ușor să obținem datele și documentele. Protecția surselor uh, și uh, um, tragerea semnalelor de alertă sunt de asemenea inegale în diferitele state membre și situația ar trebui uh, Um, egalizată. Libertatea presei și pluralismul mass media. Uh, doamna comisar Cruz uh, face multe pentru a îmbunătăți pluralismul în mass media și dorim să o sprijinim pentru că pluralismul în mass media este foarte important. Dacă există mm, puține um, puține um, organe de presă uh, și nu sunt încurajate să uh, publice astfel de articole, nu o vom face. Apoi, uh, puterea în presă, dacă există posturi publice de televiziune, dar și comerciale, ziare, dar și centre de anchetă non-profit, peisajul mass media este suficient de divers și um, jurnalismul de investigație se poate dezvolta într-un astfel de mediu. Apoi, pe teren uh, uh, trebuie să existe o mai bună cooperare între ziariști și instituțiile europene pentru uh, a se publica astfel de anchete, pentru că sunt subiecte importante și doar împreună putem să comunicăm în legătură cu aceste subiecte. În concluzie, după șase luni de analiză a jurnalismului de investigație și rolul pe care îl uh, poate juca în lupta împotriva fraudei, putem să um, rezumăm uh, concluziile noastre în trei cuvinte. Uh, priorități, uh, concentrare uh, și uh, uniformizare. Deci, prioritățile sunt importante pentru că aceste subiecte uh, să poată să comunice în legătură cu proiectele europene, eh, ele trebuie să aibă un grad mai ridicat de prioritate în presă și eh, trebuie să dea mai multă atenție acestor subiecte. Pe de altă parte, cei din institu- instituțiile europene care cooperează cu ziariștii, eh, care pun întrebări în legătură cu fondurile europene, trebuie să dea prioritate acestor întrebări, să răspundă pe cât posibil ziariștilor și există departamente în instituțiile europene care se ocupă de acest lucru și trebuie să fie încurajate să facă mai mult. Uh, nu trebuie să încerce să evite întrebările, pentru că atunci ziariștii încep să ghicească. Nu dorim să speculăm, dar ziariștii, dacă nu reușesc să obțină datele, vor ghici. Dacă nu ne ajutați să obținem informațiile, atunci uh, articolele nu pot uh, să fie cu adevărat bazate pe uh, Uh, informații. Deocamdată nu există suficient formare în rândul ziariștilor. Aceștia nu au suficiente cunoștințe în ceea ce privește jurnalismul de investigație. Trebuie să devină mai ușor să se facă astfel de investigații, trebuie să fie disponibile mai multe date și surse. Ziariștii și-au dat seama că buna cooperare poate să ajute. Am observat acest lucru în Spania și în Regatul Unit. Trebuie să existe o cooperare în diferite surse, în mass media, trebuie să existe modele de cooperare. Nu e ușor, dar trebuie să reușim și trebuie să cooperăm și cu cei din instituțiile europene și ei cu noi. dacă uniformitatea în raportarea datelor și în documente de către statele membre s-ar putea face economie, multă economie de, de timp și rezultatul ar fi mult mai profesional Într-adevăr, nu trebuie uh, să ne facem treaba pe jumătate, dar nici dumneavoastră trebuie să ne uh, comunicați date uh, bine uh, formulate și ușor de analizat. Nu puteți tolera um, uh, rapoarte din partea statelor membre proaste sau incomplete. Și um, uh, contribuția jurnalismului de investigație, lupta împotriva fraudei, uh, nu se poate îmbunătăți de la o zi la alta, dar uh, încet, încet ne puteți ajuta să dezvoltăm o relație de încredere și de respect între ziariști și instituții, uh, fără a ne ascunde de anumite întrebări dificile. Um, Echipa care m-a ajutat uh, în acest studiu a fost excelentă. Doresc să le mulțumesc tuturor pentru ajutor, mulțumesc comisiei uh, pentru uh, posibilitatea de care ne-a oferit-o de a face acest studiu și voi răspunde la întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Smith pentru prezentarea foarte cuprinzătoare. Ne-ați explicat foarte amănunțit uh, studiul dumneavoastră. Am constatat că sunt foarte interesați colegii, am nouă nume deocamdată pe lista vorbitorilor, deci uh, e un semn clar că v-ați îndeplinit misiunea. Iată că avem acum chiar 10 vorbitori și aș dori să uh, îi rog pe toți să fie foarte succinți. Domnul Doici, în primul rând. Întrebări concrete, vă rog. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Mulțumesc, domnule președinte, estimați colegi. Nu doresc să acaparez eu tot timpul de vorbire, de aceea voi încerca să fiu concis. Am să fac un comentariu și să pun două, trei întrebări. În primul rând vreau să vă confirm că am citit acest studiu cu un foarte mare interes. Și acum, în prezența autorilor, aș dori să vă spun că am fost extrem de dezamăgit. Sunt deputat în Parlamentul European de trei ani. Și până acum, la nicio comisie din acest Parlament nu am văzut uh, niciun studiu care să respecte atât de puțin așteptările profesionale. Studiul acesta este foarte superficial. Nu conține niciun fel de propunere, niciun fel de recomandare. nimic uh, nou legat de jurnalismul de investigație. Nimic care să reprezinte o noutate față de lucrurile pe care le cunoaștem deja la nivel orizontal sau vertical. E pur și simplu o colecție de generalități. E practic o bază de date formată din 233 de articole. Cum puteți spune că 23, 233 de articole sunt o bază de date? Până la urmă, în legătură cu Ungaria, sunt prezentate aici doar 6-7 articole, de exemplu. Este vorba pur și simplu de jurnaliștii pe care i-ați intervievat dumneavoastră. Sunt jurnaliștii care au dorit să participe și să uh, se laude față de alți jurnaliști. În Ungaria, în ultimii ani, s-au scris peste 100 de articole privind uh, fraudele cu fonduri europene. Date fiind aceste cifre, pur și simplu nu este serios să trageți concluziile pe baza numai șase sau șapte articole. Nu v-ați uh, ocupat nici de accesibilitatea datelor publice în statele membre. Nu ați discutat decât cu jurnaliștii. E ca și cum um, ați uh, lua interviuri doar medicilor ca să vă faceți o opinie asupra sistemului de sănătate. Și apoi nu ați vorbit nici de urmările acestor articole. Dacă au avut loc uh, proceduri în justiție, dacă au fost consecințe. În legătură cu Ungaria, Menționați legea presei, e într-adevăr foarte la modă să fie criticată această lege, dar de ce nu spuneți și că există două reguli uh, în Ungaria care sunt exemplare? În Ungaria, un jurnalist de investigație nu poate să fie urmărit în justiție, conform regulilor în vigoare. Și chiar dacă un jurnalist nu respectă legislația atunci când uh, intră în posesia unei informații, dacă această informație este utilă pentru public, jurnalistul acela nu poate fi dat în judecată. Legea privind presa îi protejează pe jurnaliști și de patronatele din domeniu. Și acest lucru este contrar tuturor reglementărilor în vigoare în Europa. Legea noastră interzice explicit uh, darea în judecată a jurnaliștilor de către patron. Mulțumesc! Mulțumesc, iată, deci o primă voce extrem de critică. Urmează apoi domnul Cernichi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ați spus că jucați în dublu rol. Sunteți aici în calitate de raportor, dar și în calitate de președinte al comisiei. Și eu am să vorbesc acum tot în dublu rol, ca politician, dar și ca jurnalist. Cred că această dezbatere e foarte importantă, e chiar o dezbatere fundamentală. invitații noștri de astăzi ne-au prezentat o analiză și doamna care a luat cuvântul a spus un lucru foarte important și anume că foarte mulți jurnaliști iau decizia să nu pună în evidență anumite Uh, fraude descoperite de ei în legătură cu fondurile europene pentru că acestea ar putea fi interpretate ca un atac la adresa propriilor țări. Și acest lucru e valabil pentru Polonia. În Polonia avem, de fapt, o propagandă. Se spune că noi suntem pe primul loc la absorpția de fonduri europene. Într-adevăr, ne și descurcăm foarte bine la acest capitol, deci e foarte greu într-o astfel de atmosferă să-ți faci treaba de jurnalist de investigație. Este foarte dificil să uh, scoți la iveală astfel de cazuri în Polonia. Acum câteva zile, la televiziunea publică din Polonia, s-a organizat un test cu privire la uh, fondurile cheltuite de Ministerul Educației. Un test de cunoștințe cu privire la aceste fonduri. Și m-am amintit de perioada de preaderare din Polonia, când uh, Uh, toată lumea credea că, dacă vor, că atunci când vorbești despre Uniunea Europeană trebuie să-ți alegi numai cuvinte frumoase și să spui lucruri înălțătoare. Acum, când am văzut acest lucru la televiziune recent, mi-am amintit de perioada aceea când totul era la superlativ și nu se puteau menționa lucrurile negative. Ați mai spus ceva, ați spus că există, dacă pot să-i spun așa, o simbioză tot mai mare, o cooperare tot mai mare între uh, reprezentanții administrației și jurnaliști. De fapt, se întâmplă foarte adesea ca uh, funcționarii, nu, nu, nu neapărat cei de la Bruxelles, ci funcționarii la modul general, să fie chiar sursa problemelor din cauza măsurilor pe care le iau la nivel național. Recent, în Polonia s-au publicat multe, multe articole pe această temă. S-a spus, de exemplu, că autoritățile locale nu aplică principii corecte. Eh, s-a întâmplat ca fii sau fiicele primarilor să ocupe posturi importante și uh, s-au prezentat în anumite articole chiar liste de astfel de persoane, soți, soții, verișori, fii, fiice, persoane care au ajuns să joace roluri importante în politica din Polonia. Sigur că e vorba de reprezentanții ai partidului de guvernare, deci probleme există. Aș vrea să închei acum ca să-i las și pe ceilalți să ia cuvântul se pune întrebarea ce poate să facă un jurnalist în țara mea, în Polonia, într-o situație în care chiar reprezentanții administrației prezintă un proiect de lege care încalcă în mod evident regulamentele Uniunii Europene. De exemplu, am avut o problemă gravă legată de autostrăzi înainte de campionatul de fotbal din 2012, din lunile iunie-iulie. Domnul Liberațchi, un deputat polonez, vă poate spune mai multe. Și care a fost soluția? Când a venit vremea să fie pedepsiți cei care au construit autostrăzile din Polonia, soluția a fost să se soluționeze problema cu bani publici până la urmă. Și de fapt poate că de vină este și Comisia Europeană pentru că plățile nu pot fi făcute așa pentru investiții private. Avem multe astfel de probleme și eu aș fi de acord cu antevorbitorul meu în legătură cu multe aspecte ale acestui studiu. Însă, deși sunt de acord cu anumite comentarii negative, mai cred și că uh, jurnalismul de investigație este foarte important din principiu și de aceea mă bucur că s-a făcut această analiză. Însă e posibil să existe aici și o contradicție față de propaganda oficială a statelor membre. Unor când arăți că ceva nu e bine, se percepe ca o intenție negativă și asta nu e bine. Mulțumesc! Danke, colega. Uh... Eh, Mulțumesc. Haideți să respectăm ordinea și dăm cuvântul domnului Liberațchi, fostul ministru al infrastructurii. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am să vorbesc și o polonă. Wszystkim myślę, że dobrze, że rozpatrujemy tego rodzaju tematykę. E foarte bine că discutăm astăzi despre acest subiect și am o întrebare pentru dumneavoastră, pentru autorii studiului. Aș vrea să știu în primul rând dacă avem o definiție generală acceptată a jurnalismului de investigație. Dacă există jurnalism de investigație, care e diferența dintre acest tip de jurnalism și jurnalism la modul general? Când putem spune că cineva este un jurnalist de investigație? Când se autodefinește ca atare? Este un subiect foarte dificil. E vorba aici de responsabilitate, după cum a spus și domnul Deutsch. Este un subiect foarte important pentru că cei care se ocupă de acest lucru trebuie să fie responsabili, să nu se, teme de, să nu se teamă de fapte, să nu se teamă de pedepse pentru că dezvăluie anumite fapte, însă pe de altă parte trebuie nici să nu se lase manipulați, să nu devină un instrument între jocurile politice dintre partide sau în lupta dintre opoziție și guvern. Experiențele sunt foarte diferite între uh, diferitele state membre. Dumneavoastră nu v-ați referit la Polonia, s-a referit însă colegul Cernețchi. Și nu doar în Polonia, ci peste tot avem nevoie de jurnalism de investigație. Și trebuie să fie prezentate, într-adevăr, rezultatele acestei anchete. Ce se întâmplă cu banii europeni? La pagina 103 este prezentat un citat în care se spune că multe state utilizează fonduri europene în primul rând, pentru a uh, câștiga de partea lor agenții de PR și pentru a dezinforma societatea. E foarte adevărat în Polonia. De exemplu, ministrul agriculturii promovează un program european și declară că numai Uniunea Europeană deține răspunsurile, toate răspunsurile pentru agricultorii polonezi spune că Uniunea Europeană trebuie promovată printr-o legislație foarte specifică, ca toată lumea din societate să fie mulțumită. Dar există limite și se pun probleme legate de, po de poziție, de abuzul de putere. Se pune problema responsabilității când sunt responsabili jurnaliștii de investigație? Când trebuie să fie protejați? În niciun caz nu trebuie să fie și irresponsabili în același timp. Diferența e foarte subtilă. Uneori constatăm că intențiile au fost bune, însă jurnalistul nu reușește să le realizeze și cu toate acestea nu ar dori să fie pedepsit pentru că nu i-a ieșit bine investigația. Deci e foarte bine că discutăm astăzi aici despre acest subiect. Trebuie să arătăm transparență în utilizarea fondurilor europene. Cine beneficiază de pe urma lor? La cine nu ajung? Și cum pot fi uh, gestionate aceste fonduri? Aud foarte adesea că trebuie să cheltuim banii europeni. Însă eu cred că trebuie să investim fondurile europene, nu să le cheltuim, să le alocăm nu să le cheltuim doar de dragul de a avea cheltuieli. Deci, când vorbim despre jurnalismul de investigație, trebuie să fim foarte atenți. Vă mulțumesc! Ja, vielen Dank, Herr Kollege Liberatski. Danke. Mulțumesc colegului Liberatski, mulțumesc lui Bart Stas că mi-a ținut locul în prezidiu și continuăm acum în lista vorbitorilor, dar vă rog să vă uitați puțin și la ceas pentru că timpul este înaintat. Colega Sovenini din Comisia Libe este colegul. Da? Mulțumesc. Mă numesc Sargentini. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și doamnei Smith. Am urmărit cu mare interes um, ceea ce ne-ați expus și am ascultat și pe colegi cu mare interes. Cred că Trebuie să înțelegem că orice democrație care a ajuns la maturitate trebuie să accepte și un control riguros și să ascultăm și vocea oponenților. Trebuie să uh, ne gândim că, mai ales în calitate de politicieni, suntem urmăriți de oameni în legătură cu uh, faptele noastre și uh, că sunt jurnaliști care relatează despre ceea ce se întâmplă la Bruxelles. Dacă acum ne spune un coleg că acest studiu nu uh, aduce nimic nou, uh, cred că nu este o observație caracterizată de modestie. Noi trebuie să creăm condiții ca să poată să funcționeze și o opoziție. Acestea sunt regulile democrației. Trebuie să existe un cadru juridic uh, care să garanteze un peisaj uh, mediatic pluralist. Și să ne gândim că există um, state membre în care există și obiceiuri uh, diferite față de acest pluralism. La un moment dat uh, s-a solicitat chiar o directivă care să garanteze un peisaj mediatic pluralist. Dar acest lucru încă nu s-a întâmplat. De fiecare dată când se discută despre activitatea legislativă, despre um, diversitatea peisajului mediatic. Uh, ni se spune că ar costa mulți bani să creăm condiții pentru o asemenea mare diversitate. Nu pot să fiu de acord cu asta. Dar uh, este nevoie și să avem voința politică pentru a accepta să fim controlați. Iar în raport se spune că există uh, forme atât de diverse de funcționare în statele membre în ce privește accesul la documente, transparența, controlul celor care acționează în numele cetățenilor, uh, lucrurile uh, nu pot să avanseze. Noi am vorbit în Parlament despre accesul la documentele Comisiei și Consiliului și aici există reticențe și nu există mare disponibilitate spre transparență. Uh, asta uh, duce la un moment dat la un blocaj. Spuneați că nu uh, obținem informații foarte precise, informații foarte acute. Da, există o cale de a ieși din acest impas. Există și posibilitatea ca Bruxelles să devină mult mai transparent, pentru că noi nu trebuie să blocăm accesul la informații. Mulțumesc, colegul Von. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Mulțumesc cercetătorilor pentru activitatea pe care au desfășurat-o și pentru discuția foarte interesantă. Uh, subiectul este puțin diferit față de ceea ce discutăm în mod normal în Comisia pentru Control Bugetar. Uh, ce privește Regatul Unit al Marii Britanii, pentru că eu de acolo vin, vă prezint perspectiva mea. Sigur că toți suntem de acord să existe o libertate a presei, să existe o presă liberă și independentă. Uh, și uh, uh, privind situația din Regatul Unit, uh, nici nu știu dacă putem numi presa noastră în totalitate independentă, pentru că majoritatea jurnaliștilor exprimă niște opinii politice. Mulți sunt mai degrabă de dreapta cu opțiuni pronunțate de dreapta și în plus mulți sunt și foarte eurosceptici. Cum se întâmplă? Ei preiau uh, informații uh, inclusiv despre Uniunea Europeană, nu pentru că doresc să ne facă un serviciu, nu pentru că doresc să acționeze în spiritul democrației, ci pentru că mai degrabă fiind eurosceptici doresc să critique instituțiile europene. Așa aș descrie situația din presa din Regatul Unit. Eu, de pildă, am fost raportor pentru bugetul Parlamentului și după voturile care au avut loc pe marginea acestui raport, uh, un titlu în presa noastră au spus uh, că uh, eurodeputații și-au votat o substanțială creștere a propriului buget. Bun, aceasta a fost concluza și Uh, de fapt, nimeni nu a menționat faptul că există și un control asupra a ceea ce se întâmplă cu bugetul nostru, că există și un control din partea Curții Europene de Justiție, de pildă. Deci, nici un cuvânt nu au suflat despre aceste aspecte. Uh, iar în ce privește uh, rolul presei, uh, chiar un judecător a cerut la un moment dat o anchetă pentru că a avut loc uh, acel scandal spectaculos în domeniul mass media când viața privată a cetățenilor a fost invadată în mod șocant de către ziare. Deci asta doar în interesul de a-și vinde cât mai bine ziarele. Deci, sigur, aș spune pentru a conchide că există mulți jurnaliști buni, dar există și uh, mulți care lucrează practic în uh, feude uh, mass media și își servesc proprietarii și interesele proprietarilor. Uh, și uh, trebuie să ținem seama și de aceste aspecte în contextul acestei cercetări, pentru că uh, trebuie să examinăm și contextul în care evoluează jurnaliștii. Mulțumesc. Domnul Ehrenhauser, după aceea Jan Mulder, Zandergaard, doamna Gresle, Ayala Zender, domnul Stas și uh, domnul Savani. Domnul Ehrenhauser scurt și concis. Menționați 80 de milioane dolari în SUA mm, care uh, au fost investiți anual pentru independența jurnaliștilor și spuneți că aproximativ 2% uh, sunt investiți în domeniul jurnalismului de investigație. Dar de ce Credeți dumneavoastră că doar 2% din această sumă ajung în favoarea jurnalismului de investigație. Cum am putea uh, restructura această sumă de 80 de milioane astfel încât și jurnaliștii de investigație să profite mai mult? Jurnalismul de investigație are de a face cu uh, aspectele legate de transparență. Cum ne prezentăm noi activitatea noastră? Cum ne prezentăm noi structura bugetului? Pe internet, uh, care este accesul la aceste informații? Și uh, ultimă întrebare, ați găsit și elemente pozitive în prezentările făcute. Care este poziția Uniunii Europene în general în privința reflectării propriei activități în comparație cu statele membre? Mulțumim domnului Ehrenhauser, domnul Mulder. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și am urmărit cu atenție expunerea. Am două întrebări. Tocmai s-a uh, făcut trimitere la rolul uh, uh, celui care este numit whistleblower, celui care semnalează neregulile din propria instituție. Cum putem spori regulile de protejare a acestui whistleblower? Uh, și cea de-a doua întrebare. Jurnaliștii care desfășoară o activitate de investigație, sunt ei oare protejați uh, de uh, regulile care funcționează în acest domeniu în diversele state membre? Domnul Zondergaard, mulțumesc foarte mult pentru prezentarea acestui raport. Acest, această dezbatere uh, este un uh, fel de triunghi al Bermudelor, din punctul meu de vedere. Politicienii, presa și cetățenii formează acest triunghi. Bun. Uh, noi criticăm presa că nu reflectă cum trebuie activitatea Uniunii Europene, presa ne spune oamenii nu sunt interesați de activitatea instituțiilor europene și cetățenii spun nu suntem suficient de interesați de activitatea Uniunii Europene pentru că presa nu ne furnizează suficiente informații. Cum putem să scăpăm din acest clench pe care l-am numit triunghiul Bermudelor? Eu cred că uh, este vorba într-adevăr despre statistici foarte complicate. E bine că uh, s-a pus accentul pe această problemă, dar cred că trebuie să privim lucrurile la modul mai general. Structura Uniunii Europene este foarte complicată, este complexă. Să ne gândim la prevederile tratatului de la Lisabona. Nu este un document simplu, ușor de citit, ușor de înțeles. Structura, eh, modalitatea de funcționare a instituțiilor europene, luarea deciziilor este foarte complicată. E greu să vezi cine, când are dreptul să eh, ia o decizie și cu atât mai eh, greu este să explici lucrurile cetățeanului simplu exemplu, de pe stradă. în ce privește activitatea jurnalismului de investigație, trebuie să încercăm să vedem soluții de ordin mai general um, și să explicăm poate mai inteligibil cum funcționează Uniunea Europeană. Și mai am o observație. Spuneați, nu există suficient bani, nu există suficient timp, nu există uh, suficientă motivare. Sigur, în principiu pot să fiu de acord cu asta, dar uh, sigur că poți să desfășori și în timpul liber jurnalism de investigație și să-ți publici concluziile pe internet. Dar să ne vedem uh, care este orientarea principalelor organisme de presă. Ele sunt foarte puternic orientate spre business și spre profit, sunt dependente de uh, comenzile de publicitate, iar dacă ai un site, cu cât introduci mai multe știri pe site, cu atât ai șanse mai mari să primești comenzi de publicitate. Deci asta înseamnă că există o presiune asupra jurnalistului să producă cât mai multe informații, nu doar un articol pentru ziar, ci poate două, trei articole sau știri și pentru site, pentru că lumea afacerilor are nevoie de aceste informații iar jurnalistul are nevoie de câștig din lumea afacerilor. Deci, să vedem cum uh, interacționează aceste lucruri. Și mai există și uh, ceea ce ține de a acoperi evenimentele 24 de ore din 24 și asta creează o presiune asupra jurnalismului de investigație. Modul în care activitatea jurnalistică la fiecare organism de presă este organizat, de asemenea, este important. Mulțumesc foarte mult, doamna Ayala Sender. Sí, gracias, presidente. Sí, eh, yo siento... Mulțumesc, domnule președinte. Regret faptul că nu am fost uh, prezent, uh, nu am ascultat prezentarea. Uh, am fost blocată um, din cauza dificultăților de transport. Dar nu sunt de acord cu domnul Deutsch. Am citit recomandările. Suntem la răscruce de drumuri și pentru mass media, că fie vorba de presa uh, scrisă sau de radio-televiziune, Eu cred că trebuie să facem uh, un efort uh, în legătură cu uh, media și să mm, urmărim aceste eforturi cu atenție. Ne aflăm într-o situație de risc mijloacele de informare în masă nu au ca prioritate de a transmite informații independente. Prioritatea lor este să supraviețuiască pe piață sau uneori să intre în bursă. Există și probleme legate de monopolurile media. Uh, pentru a vinde uh, presă, uh, se încalcă viața privată, se caută articolele de scandal, uneori se tot vorbește de crime și delicte, se manipulează informațiile. Eu cred că există o problemă în gestiunea informațiilor de ordine economic și social în momentul de față și în Uniunea Europeană nu există jurnaliști de investigație în legătură cu uh, Uniunea Europeană. În Germania, de exemplu, se poate remarca că uh, investigații în legătură cu guvernanța economică a Uniunii Europene necesită intervenție nu doar a mass mediei naționale, ci a uh, mijloacelor de informare la nivel european. Uh, nu doresc să vă aduc aminte uh, criza și scandalul cu uh, castraveții din Spania. Uh, era de fapt o problemă sistemică. Probleme de securitate alimentară care nu erau uh, Uh, probleme specifice Spaniei, dar, uh, iată, jurnaliștii de investigații în acest caz nu și-au făcut bine treaba. Noi, la bugete, dorim mai multă transparență, mai multă guvernanță la nivel european pentru a facilita munca jurnaliștilor de investigație și uh, pentru a îmbunătăți profesionalismul acestora. Există și un cod deontologic. Ne cerem acest lucru și noi cerem asta de la OLAF. Uh, e nevoie de un cod de deontologie și din partea jurnaliștilor, mai ales um, din partea mass media care se află într-o situație dificilă. Vremurile sunt grele și uh, mijloacele de, interma- de, de informare au cu adevărat um, uh, dificultăți de um, în a nu uh, prezenta doar informații uh, de scandal. E nevoie de o deontologie Astăzi, rețelele sociale, internetul uh, intră în viața uh, privată, se pot lansa foarte ușor zvonuri uh, pe internet în legătură cu anumite instituții, persoane sau grupuri. Trebuie, deci, să se găsească mijloace de a permite independența, pluralitatea și Uh, imparțialitatea jurnaliștilor de investigație, pentru mai multă transparență și noi, bineînțeles, trebuie să facem eforturi pentru a transmite informații, pentru a da suficient acces uh, uh, jurnaliștilor de investigație la informații. Bineînțeles, dorim astfel de investigațiile, sunt esențiale dar trebuie să se garanteze și fiabilitatea acestui jurnalist de investigație. Acest lucru trebuie să se facă la nivel european. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Savame. I... Mulțumesc, domnule președinte. Eu am fost uh, jurnalist 25 de ani. Am făcut destul de mult jurnalist de investigație. Aș dori să menționez și eu câteva aspecte. Eu cred că colegul din Danemarca ne aminti triunghiul Bermudelor cu care ne confruntăm, dar dânsul a spus că este un flux negativ de putere, o, uh, o situație de nerezolvat, eu aș dori să vă spun ce trebuie să facem noi la nivel european. Eu cred că acesta poate să fie un ciclu pozitiv eu știu că ziariștii sunt foarte interesați de astfel de cazuri. Și știu că dacă astfel de cazuri ar apărea mai des în presă, cu siguranță și publicul ar fi interesat să afle ce se face cu banii lor. Cu siguranță. Al treilea actor uh, implicat sunt politicienii și ei sunt interesați de efecte pentru că 99% dintre noi nu avem nimic de ascuns. Deci, acest uh, ciclu trebuie să fie văzut în mod pozitiv, ca o oportunitate. În Uniune, cam 300.000 de oameni sunt implicați în lumea presei. Trebuie să fim cinstiți și să ne autoevaluăm ajută toți acești oameni, ziariștii, așa cum ar putea să o facă într-o lume ideală? Răspunsul meu este nu, cu siguranță nu. Așa că hai să nu uh, dăm vina pe toată lumea, haideți să avem o atitudine pozitivă. Eu știu că se putea face mai multe dacă s-ar concentra eforturile. Cred că în raport se fac multe recomandări bune Trebuie să se scape de birocrație, să încercăm să ne concentrăm pe aspectele cu adevărat importante. Nu știu uh, dacă mă explic suficient de clar, dar acesta este punctul meu de vedere. Și anume că putem, la nivel european, să facem mult mai multe. Uneori, ziariștii sunt leneși, e adevărat, dar de cele mai multe ori, să regăsesc limitați, uh, ca și cum uh, ar, uh, nu, nu ar putea vedea întregul peisaj, li se aruncă o bucățică de informație și uh, se agită imediat. Și din păcate, un singur reporter sau un singur organ de presă nu poate să gestioneze o astfel de anchetă, o astfel de investigație. Trebuie să-i ajutăm pentru a avansa și a îmbunătăți situația. Mulțumesc! Mulțumesc, Bart Stas, și după aceea răspunsuri. Mulțumesc. Sunt de acord cu antevorbitorul meu care are absolut dreptate. În studiu se dau ex, uh, exemple excelente și se pledează pe o mai bună cooperare între ziariști. O mai bună cooperare internațională se va permite cu siguranță să expună anumite lucruri, bineînțeles. Dar cum se înscrie această voință într-un peisaj media din ce în ce mai concurențial, în care toată lumea este în competiție? în care însuși conceptul de schimb de informații nu este, văzută, nu este văzut neapărat pozitiv. Este o întrebare foarte concretă. Au fost foarte multe întrebări. Eu cred că ar trebui o jumătate de oră să răspundem la ele, dar din păcate noi am prevăzut uh, până la ora 11.35 să discutăm despre rapoarte și mai există unul pe ordinea de zi. Deci am să rog pe autoarea studiului să aibă răspunsuri cât mai succinte. Um, mulțumesc. Vă mulțumesc pentru întrebări și mă bucur că ați citit deja raportul cu atenție. Accept și criticile Știm că uneori noi, ziariștii, nu suntem cunoscuți că um, acceptăm criticile, criticile prea ușor. Alături de colegul meu v-am uh, răspunde la întrebări, cât mai pe scurt. Primul domn a avut o atitudine foarte critică. Îi mulțumesc foarte mult. Aș dori să mai discutăm, pentru că nu cred că am studiat doar o parte din mass media din Ungaria. Bineînțeles, uh, am, m-am uh, concentrat în capitolul privind Ungaria pe anumite surse de informare de pe internet. Asta nu înseamnă că nu am studiat și celelalte surse de informare, dar m-am uh, concentrat pe acestea pentru că aici, pe internet, se publică rezultatul anchetelor privind fondurile europene. Am spus că s-au publicat peste 100 de articole în ultimii ani. Am uh, folosit o definiție foarte uh, exactă a jurnalismului de investigație pentru a vedea uh, ce pot să facă ziariștii singuri. Am dorit să vedem ce ziariști publică pe ce căi și cum uh, găsesc singuri informația și nu doar reacționează după uh, ce au dat câteva telefoane la o comunicare de uh, Uh, presă. Ați spus că am criticat uh, legea mass mediei, dar eu am spus că ne-am așteptat că această lege ar, va pune bețe în, în roate uh, jurnalistului de investigație, dar am spus că nu e așa. Am spus în raport că noua lege mass media poate pune dificultăți anumitor jurnaliști, dar jurnaliștii de investigație spun nu, nouă nu ne pune dificultăți, noi ne descurcăm. Deci, am constatat că jurnaliștii de investigație nu găsesc noua lege a mass media de un, din Ungaria ca uh, o piedică. Dar există legi uh, mass media și în alte state ale Uniunii. Din învățământ uh, ne-a venit o solicitare și anume să, să, uh, analizăm legile mass media din cele 27 de state membre, pentru că unii uh, critică sau felicită anumite țări, uh, spun, iată, în cutare țară facem așa și în cutare țară facem altfel. E ușor de criticat. Așa că ni s-a cerut să facem un studiu, cum am făcut pentru jurnalismul de investigație și în legătură cu legile mass media. Și ar fi uh, interesant uh, și pe cei din învățământ un astfel, o astfel de, uh, un astfel de studiu, comparați între diferitele țări. Domnul de la autoritățile mas, autoritatea mass media din Ungaria ne-a cerut acest lucru. Faceți o comparație, un studiu comparativ. Mulțumesc celor doi deputați polonezi ă, chiar dacă unele dintre observații au fost și critice, acceptăm. În multe țări am găsit uh, am observat faptul că jurnalistilor le este foarte greu să critique anumite practici în momentul în care își critică propriul guvern sau uh, proprii patroni. Jurnaliștii se tem dacă îi criticăm prea mult, nu vom mai avea subvenții la anul. Mm, iată. Uh, în acest caz, ziariștii se autocenzurează. Deci vă mulțumesc că ați subliniat acest lucru. Uh, nu trebuie să uităm, bineînțeles, asta. După cum am spus în, ra- în raport, nu fiecare jurnalist critic este eurosceptic și nu uh, fiecare funcționar european uh, este un fan al Uniunii Europene. Nu trebuie să uităm acest lucru noi nu trebuie să uităm care este poziția noastră și propria noastră poziție politică. De aceea am spus în studiu că trebuie să fim cât mai transparenți și în legătură cu motivațiile noastre personale. Pentru că altfel devenim o jucărie în mâna altora și uh, Asta e cel mai rău dacă suntem manipulați de domeniul politic. Acesta este un aspect menționat și în alte întrebări. Este foarte important să existe organe de mass media independente și independența mass mediei este extrem de importantă. Centrele de investigație din întreaga Europa, de la Marea Baltică la Balcani, um, uh, se dezvoltă tocmai pentru că nu depind de partide politice, de uh, reclame, de publicitate și așa mai departe. Dar și acestea trebuie finanțate și de unde vine finanțarea? Iată întrebarea dificilă. s a pus mai multe întrebări în legătură cu protecția ziariștilor. Noi protejăm procesul um, sau munca de ziarist, nu persoana. Uneori, într-adevăr, e nevoie de protejare a persoanei, a securității persoanei respective. În acest caz, ziariștii sunt mai capabili să-și facă munca. Dar, în general, procesul contează. Nu e vorba de protecția unei persoane, pentru că apoi apare eh, discuția cine e ziarist și cine nu. De exemplu, cei care au bloguri pe internet uh, sunt considerați jurnaliști sau nu. Trebuie să protejăm procesul, activitatea de jurnalist și în asta ne puteți ajuta. Doamna Argentini a vorbit despre accesul la documente și modul în care putem depăși status quo-ul. E foarte greu de răspund. V-am sugera să studiați uh, cele mai bune practici din statele care rezolvă bine această problemă. Unele țări au intrat târziu în procesul uh, informațiilor libere, cum este Regatul Unit, dar uh, au făcut pași foarte rapizi și mulți um, multe persoane din administrația statului au fost formate pentru a permite ziariștilor să aibă acces la date. Deci și schimbul de unei practici poate să ajute. Știu că președinția daneză a încercat în ultima vreme, în ultimele prime șase luni din 2012, să facă progrese, dar nu s-a reușit să se facă progrese, din păcate. Dar putem să mai discutăm despre asta între patru ochi. Într-adevăr, situația e dificilă, trebuie să ne mai gândim și apoi putem să vă transmitem concluziile noastre. Wobbing.eu uh, te Eu aș dori să vă sugerez ceva. Și anume că Uniunea Europeană încearcă să uh, vorbească despre transparența administrației publice. Este un lucru foarte important pentru autoritățile publice, acest lucru e foarte important. Și, doamnă Sargentini, dumneavoastră vorbiți despre diversitatea media în uh, ceea ce spuneți. Cum poate fi stimulată diversitatea media? Cred că această situație trebuie să fie privită de la bază spre vârf. Nu trebuie stimulată doar diversitatea media, ci și jurnalismul de investigație. Jurnaliștii trebuie să creeze un nou model de afaceri cu alte cuvinte, prin publicațiile online, acești jurnaliști trebuie să-și creeze propriile rețele. De altfel, se discută și despre TVA-ul pe publicațiile online. Și dumneavoastră puteți juca un rol aici, puteți uh, stimula spiritul antreprenorial. Cum poate fi stimulat jurnalismul antreprenorial? Trebuie ca jurnalismul să fie susținut printr-o legislație care să-i permită să-și protejeze sursele. El trebuie să aibă o muncă satisfăcătoare pe plan financiar. Și ce trebuie să facă un jurnalist pentru a putea face investigații? Trebuie să aibă timp, trebuie să poată studia, lucru pentru care poate cere burse la fundații ca a noastră. Există și un proiect numit journalistfund.eu, unde jurnaliștii pot solicita burse pentru o cooperare transfrontalieră. Este foarte important ca jurnaliștii să poată coopera dincolo de granițe. Din păcate, jurnaliștii în Europa nu beneficiază prea mult de astfel de finanțări. Fundațiile americane sunt cele care oferă cele mai multe burse. Trebuie să convingem și fundațiile europene să financeze jurnalismul, însă este destul de delicat pentru că fundațiile europene nu au tradiție în acest sens și au foarte puține fonduri pentru jurnaliști. Ar trebui să se pună mai puțin accentul pe media și mai mult pe jurnaliști în sine. Ar trebui să ne gândim la acest lucru. E foarte important. Același lucru e valabil și pentru întrebările domnului din Danemarca. Organele de presă sunt întreprinderi, e adevărat, și au și ele probleme. Dar uh, trebuie să ne gândim cum să salvăm jurnalismul, nu cum să salvăm ziarele. Așa vom face o treabă mai bună. Poate că unele ziare pur și simplu nu mai sunt necesare pentru că internetul e mult mai rapid. Însă, am constatat și că există organe de presă care se concentrează mai mult pe jurnalismul independent de investigație și că acestea încep să-și câștige din nou uh, avânt, pentru că este vorba de un jurnalism de calitate pe care cititorii îl urmăresc cu interes. Poate că de așa ceva este nevoie să se dea forță jurnaliștilor și jurnalismului în sine. S-a pus o întrebare legată de rolul jurnaliștilor și uh, formarea jurnaliștilor în Regatul Unit. Cum îi privim pe cei care scriu articolele în Regatul Unit? Sigur că îi, i-am analizat și în studiul nostru și v-am, menționat aici și un alt studiu al Biroului de Jurnalism de Investigație. Uh, unor e nevoie de cineva din exterior ca să facă astfel de uh, studii, pentru că cei din interior sunt foarte influențați și foarte subiectivi politic. După cum vă spuneam, cu atât mai mulți, cu atât e mai bine, cu cât avem mai multe organe de presă, mai multe modele, cu atât vom avea uh, mai multe abordări ale aceluiași subiect și trebuie să fie susținuți și cei din exterior, după cum vă spuneam, și să uh, preia un rol mai important. Domnul din Germania m-a întrebat cum uh, se situează Uniunea Europeană la nivelul furnizării de date către statele membre. Și trebuie să vă spun că Uniunea Europeană stă foarte bine. Problemele aparțin statelor membre. Statele membre nu furnizează suficiente date instituțiilor europene, adesea aceasta este problema cea mai mare. Însă e loc și de mai bine. Datele pot fi uniformizate, pot fi colectate mai bine și mai uh, eficient. Cum putem restructura cele 2% din, uh, 8, uh, din cele 80 de milioane de dolari din raportul menționat uh, Vă rog să vă gândiți dumneavoastră ce faceți cu banii. Mulți bani se cheltuiesc și pe ce spunea doamna din Spania. Se investește foarte puțin în jurnalismul european sau european, cum i-am spus noi. Nu avem nevoie de un ziar european, poate. Poate nu avem nevoie de un ziar european, ci de un jurnalism european, indiferent de uh, încotro se îndreaptă. Poate ar trebui să vă gândiți la crearea unui centru european al jurnalismului de investigație. După cum ați spus într-un într-un raport recent, ar trebui să se facă o singură cercetare și să se publice de 27 de ori. Să se facă o singură cercetare unitară și apoi să fie răspândită în toate statele membre. Vom avea astfel un jurnalism european, nu neapărat o presă europeană, ci un jurnalism european. Noi asta ne-am dorit. Și centrele pot juca aici un rol foarte important. Cred că mai doreai să mai spui ceva? A, ah, domnul Stas a mai avut o întrebare și anume, într-un peisaj mediatic tot mai competitiv, cum pot fi jurnaliștii convinși să coopereze? Asta dacă privesc la modul transfrontalier. Dacă lucrezi uh, din Madrid, nu intri în concurență cu un jurnalist din Letonia, ci fiecare îl poate ajuta pe celălalt, poate fi un atu pentru celălalt, dacă se găsesc moduri de cooperare transfrontalieră. Și aici intervin din nou fondurile pentru jurnalismul european. Există niște mici fonduri pentru cooperarea transfrontalieră și aici niciodată nu suntem concurenți între noi. E foarte rezonabil să se coopereze și în interiorul statelor, dar acolo e vorba de cooperări între mai multe tipuri de organe de presă, de exemplu într-o televiziune și un ziar sau un radio și un site. Există, de exemplu, o colaborare între Financial Times, Al Jazeera și radioul BBC. A funcționat foarte bine și ar trebui să mai facem așa ceva. Mulțumesc. O mică observație. Uniunea Europeană ar trebui să fie mai puțin complexă. S-a vorbit despre complexitatea Uniunii Europene, într-adevăr. Și nu cred că instrumentele trebuie să fie mai puțin complete, ci trebuie să fie mai ușor de înțeles de către jurnaliști. Pentru că, de fapt, este și rolul jurnaliștilor să explice ceea ce este complex, ceea ce este încurcat. Deci, eu nu pot spune că... Uh, e ideal să existe structuri atât de complexe. Esențial este ca jurnaliștii să înțeleagă cât de complexe sunt instituțiile ca să le poată explica mai bine. Despre asta e vorba, de fapt. Mulțumesc, sper că am răspuns la toate întrebările. Da, chiar v-ați străduit să respectați timpul de vorbire și să răspundeți la toate întrebările. Discuția aceasta arată că studiul a uh, dat ecouri foarte puternice aici în comisie. Mulțumesc. Și are cuvântul domnul Stas în încheiere. Da, nu mai avem timp la dispoziție, deci am să fiu extrem de subțin. Și înainte de toate aș spune că este foarte important să uh, difuzăm acest studiu și în afara comisiei noastre. Am vorbit ieri cu domnul comisar Șemeta și doamna comisar Cruz a primit acest studiu, dacă nu mă înșel, și cred că e foarte bine să-l prezentăm comisiei pentru că foarte multe lucruri uh, pot fi urmărite de aici. Nu trebuie să uităm că atunci când jurnaliștii ne pun întrebări, trebuie să nu uh, avem o reacție ostilă, trebuie să fim deschiși. Haideți să punem accentul pe deschidere, pe deschiderea administrației și pe deschiderea modului în care realizăm noi gestiunea. E nevoie de mai multă transparență în procesul decizional. Trebuie să ne gestionăm mai bine datele pentru ca datele încredințate jurnaliștilor să fie fiabile. Trebuie să fie protejați cei care trag un semnal de alarmă, trebuie să discutăm despre protecția surselor jurnaliștilor și să vorbim și despre această susținere, acest sprijin ce decurge dintre cooperarea între jurnaliști la nivel transfrontalier. Am să mă opresc aici. Mai adaug doar că ni se spune că dacă ar fi, uh, dacă sunt jurnaliști în sală, colegii care uh, s-au ocupat de studiu le vor sta la dispoziție ca să le răspundă la întrebări. Mulțumesc, pentru mine a fost foarte interesant. Mulțumesc, de mult nu am avut o dezbatere atât de înfocată. Mulțumesc raportorului și mulțumesc și autorilor studiilor și încheiem discuția noastră pe marginea acestui punct de pe ordinea de zi. Trecem la următorul. Raportoarea este doamna Eva Ortiz Vileia și Harald Mögebauer de la Curtea de Conturi și pentru uh, cuvântul introductiv îi dau cuvântul domnului Bögebauer. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi face plăcere să vă pot prezenta astăzi raportul special al Curții de Conturi privind reforma organizării comune a pieței vitivinicole și a progreselor realizate până în prezent. Timpul este înaintat, deci voi încerca să am o intervenție foarte scurtă pentru a recupera din timp. Trebuie să știm că Uniunea Europeană este cel mai mare producător de vinuri din lume, 60% din producția mondială este asigurată de noi și în același timp producția vitivinicolă reprezintă 5% din producția agricolă a Uniunii Europene. Principala problemă pe care o avem este un uh, dezechilibru constant între producție și cerere, pentru că în perioada 2010 uh, uh, am avut o supraproducție, de asemenea în 2000, perioada 2010-2011 și uh, conform uh, regulamentului din 2008 uh, au fost luate măsuri de defrișare și de restructurare și îmbunătățire a calității. Problema principală este legată de cerere. De 20 de ani cererea este în scădere și anume scăderea consumului de vin nu este reversibil pentru că o obiceiurile de consum în principalele țări producătoare din Europa s-au schimbat sesizabil în ultimii 20 de ani. Se recurge tot mai puțin la vin, în schimb mai mult la apă minerală, la tot felul de uh, băuturi răcoritoare. Sigur că această evoluție este una salutară, dar ca atare, problema dintre uh, cerere și ofertă trebuie să încercăm să o rezolvăm. În statele membre din Uniunea Europeană în care consumul uh, de vin este în creștere, pentru că mai există puține state în care există și acest fenomen, acest uh, consum crește și prin importurile, uh, este acoperit și de oferta din state terțe de importuri și există din acest punct de vedere multe state terțe care uh, exportă vin pe piața din Uniunea Europeană. Scopul reformei a fost ca acest dezechilibru între cerere și ofertă să fie rezolvat. În 2005 am avut 14,5 milioane de hectolitri supraproducție, inclusiv distilare, 18,5 milioane de hectolitri. Ca atare, conform reformei din 2008, am vrut ca 4 miliarde de euro să fie investiți în restructurare. A existat demers în acest sens, dar prin noua, nou regulament din 2008 am încercat să stabilim o nouă formă. Fiecare producător viticultor putea să solicite un uh, sprijin financiar. Dar uh, în primul an, prima a fost mărită cu 20%, în al treilea an cu 10% și în al patrulea an nivelul era același ca în trecut. După 2008, în perioada 2008-2010, uh, nivelul mijloacelor disponibile însă a fost uh, depășit prin cerere, iar reducerea producției nu s-a atins. 3 125 de mii de hectare um, um, ar fi trebuit să fie defrișate, dar nu s-a realizat acest desiderat. Deci nu s-a putut um, reduce producția cu 18, milioane hectolitri și reducerea a fost doar de 6% din producție. În ce privește cel de-al doilea punct al acestor măsuri structurare, uh, în ce privește uh, reconversia plantațiilor viticole, aceste măsuri uh, au fost gândite mult înainte de noul regulament din 2008. Noi în perioada 2001-2010 deja ne propuneam o reducere cu 420 de milioane pe an. 30 la 32% eh, din eh, producție eh, erau anvizajați. Era vorba despre reconversia plantațiilor viticole, o restructurare prin îmbunătățire a zonelor viticole și în felul acesta ar fi trebuit să se reducă pierderile în perioada de adaptare a acestei restructurări. Și vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru uh, important costurile de restructurare și reconversie uh, au uh, crescut uh, cu până la 200% pe hectar, dar asta se întâmpla tocmai în statele în care costurile muncii erau foarte scăzute. În același timp, însă, um, nivelul uh, cheltuielilor a crescut în comparație cu state în care mâna de lucru e foarte scumpă. Deci, România a avut, de pildă, 200% costuri de reconversie, mult mai mult decât în Germania, de pildă, deși mâna de lucru în România era mult mai ieftină decât în Germania. Efectul acestor costuri de restructurare și reconversie pot să vi le prezint în baza a două exemple. În Castilia-La Mancha, 16%, au fost restructurați în ultimii 10 ani, în Languedoc 21%. Problema era că următoarea ă, creșterea producției la hectar ă, au ă, anulat practic și efectul defrișării Uh, au contracarat efectul uh, defrișării. În Spania, de pildă, 15 uh, milioane hectolitri la hectar au însemnat însă mai mult decât reducerea cheltuielilor prin defrișare. În Castilia-La Mancha, de pildă, Uh, costul a fost cu 60% mai mari decât în zonele în care uh, viticultura nu a fost restructurată. Ca atare, uh, s-a dovedit că în diverse state membre există un potențial de creștere a producției în continuare. Și în raportul meu, la pagina 9, veți găsi și o ilustrare veți vedea că aproximativ 30 de milioane eh, de hectolitri producție suplimentară sunt posibile dacă în statele în care productivitatea acum este mică ar reuși să își eh, că productivitatea, ar avea pe viitor aceeași productivitate ca statele care din acest punct de vedere sunt avansate. Deci asta însemna o creștere a cantității productive cu 20% care ar fi realizabilă pe viitor dacă uh, banii de susținere din partea Uniunii Europene aici ar fi folosiți uh, eficient. Să avem în vedere deci această eventualitate aș mai putea să spun în concluzie doar un singur lucru. Dacă nu vor exista posibilități suplimentare de desfacere a producției vitivinicole uh, prin uh, restructurare, problema surplusului va deveni și mai gravă și mai acută. Conform observației din ultimii doi ani, uh, a existat o reducere în ultimii 20 de ani a consumului, exportul de vinuri a crescut, ceea ce este îmbucurător ehm, și ehm, suprafețele vitivinicole au fost reduse, dar nesemnificativ. Producția de vinuri depinde de hectar, mai ales în perioada 2010-2011, recoltele nu au fost foarte bune, exporturile Uniunii Europene Uh, sunt dependente și de producția de vinuri din state terțe, pentru că, dar în acest interval de timp și în state terțe au existat recolte mai mici. Pe de altă parte să ne gândim și că pe piața mondială uh, există și alți factori care influențează uh, relația dintre cerere și ofertă și au existat și efecte legate de rata de schimb valutară pe piața mondială. Dar având în vedere liberalizarea dreptului de uh, a planta și de a opta pentru anumit produs, trebuie să ne gândim care ar fi măsurile necesare care ar trebui să ducă la o îmbunătățire a situației, a echilibrării raportului cerere și ofertă. Pentru 2010 a fost, au fost prevăzute deja măsuri de defrișare și restructurare, după aceea perioada a fost extinsă până la 2016 și după aceea până la 2018. Dar noi am recomandat, pentru că nu există din clipa de față posibilități de a estima evoluțiile viitoare foarte bine, ca și Comisia să încerce să uh, elaboreze o analiză și o asemenea evaluare. Comisarul Cioloș a reacționat la această cerere în aprilie 2012, a înființat o, un grup de lucru, au existat uh, discuții intense și s-ar putea la un moment dat să se ajungă la o apropiere a punctelor de vedere. Au avut loc deja trei ședințe în acest scop ale acestui grup de lucru. m-a bucurat că um, s-a ținut seama de această sugestie din partea Curții de Conturi. Dacă s-ar dovedi că sunt necesare alte măsuri de defrișare, criteriile de stimulare ar trebui să aibă în vedere și suprafața uh, plantațiilor viniviticole. Noi am analizat cazuri particulare, de pildă uh, o creștere pe 55 de hectare a vinului roșu și a existat o anume sumă pentru defrișarea acestei suprafețe. În ce privește restructurarea în statele membre, au definit o paletă largă de uh, suprafețe care nu ar trebui să fie supuse restructurării în Republica Cehă, de pildă, Există uh, o zonă de uh, protecție pentru uh, păsări în zona aceea. Și aici era vorba de o distanță de 300 de ore care să fie prohibită pentru aceste reconversii. Statele membre trebuie să furnizeze Uniunii Europene date care să fie concludente că nu se uh, ajunge la o supraproducție și uh, trebuie să avem în vedere și nivelul costurilor uh, pentru producția viniviticolă, uh, raportul dintre țările în care mâna de lucru este mai ieftină și cea în care mâna de lucru este mai scumpă și Comisia trebuie să aibă în vedere și situațiile specifice din acest punct de vedere. Uniunea Europeană în uh, cadrul regulamentului din 2008 uh, uh, pentru piața vinii viticolă a cheltuit um, multe miliarde de euro dar nu ne-am atins obiectivul propus atunci. Există în continuare uh, un dezechilibru între cerere și ofertă și un mare potențial de stimulare a producției viniviticole. În România, în Spania, veți vedea aici uh, și uh, pagina nouă cu ilustrațiile, schema pe care o prezentăm noi în raportul nostru. Iar dacă dreptul de uh, a opta pentru anume uh, plantații uh, va fi liberalizat în perioada următoare, s-ar putea de asemenea ca oferta de vinuri să crească cu mai multe milioane de hectolitri. Trebuie să ne gândim însă nu doar la preț, ci și la calitate. Bineînțeles că trebuie să punem accent în continuare pe calitate, în același timp însă să avem în vedere că prețul uh, mediu pentru uh, vin nu trebuie să fie stabilit la un moment dat de către statele terțe Uh, pentru că aceasta este o tendință care se face remarcată în clipa de față și atunci cu măsuri luate pe plan comunitar ar trebui să încercăm să contracarăm acest fenomen. Uniunea, producătorii din Uniunea Europeană pot să își prezinte uh, marfa uh, pe piețe terțe, dar nu în principalele piețe de import din Uniunea Europeană, cum este de pildă Regatul Unit al Marii Britanii. În ce privește încercarea de a stabili un mai bun echilibru între cerere și ofertă, credem că este nevoie de un amestec de măsuri pentru a încerca să anulăm conflictul dintre defrișare și restructurare pe de o parte și de sporire a producției pe de altă parte. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea sintezei raportului din partea Curții de Conturi și îi dau cuvântul acum doamnei Eva Ortiz, raportoarea noastră. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș uh, dori să mulțumesc uh, curții pentru raportul uh, legătură cu sectorul vitivinicol, un sector foarte important în economia Uniunii Europene um, care are și anumite conotații culturale. Ultima reformă în acest sector a avut loc în 2007 și pentru anii următori regimul um, de ajutoare pentru producători ar putea fi modificat. Din nou, modificările sunt indispensabile. De aceea Comisia a făcut un nou raport de evaluare și poate vom primi și noi calendarul. Am notat criticile curții. Curtea consideră că scăderea producției uh, în cadrul reformei uh, sau prevăzută în reformă a fost acoperită de măsuri cum ar fi uh, formarea sau reorientarea producției. Și Comisia a interzis adăugarea zahăr, anumitor zahăruri la mustul de struguri Ni mm, se spune că uneori uh, interpretarea măsurilor de compensare a fost uh, prea vagă. te a spus că dacă e nevoie de noi măsuri de um, tăiere a viței de vie, e nevoie de uh, subvenții pentru a evita probleme legate de interpretare. Uh, statele membre trebuie să verifice că ajutoarele nu depășesc procentul eligibil uh, de uh, cheltuieli reale. Nu s-a făcut studiu de impact în urma Uh, adoptării măsurii de interzicere a, unor um, plantații noi în Uniunea Europeană. Trebuie să vedem care este impactul acestei măsuri asupra producției. Aș dori să prezint aici uh, poziția 16 state membre uh, în legătură cu revizuirea deciziei Comisiei de a interzi, de a reformula această măsură. În legătură cu comunicarea Comisiei Europene privind reforma PAC-ului, uh, s-a cerut menținerea uh, acestor prevederi privind interzicerea uh, noilor plantații, iar în noul document se prevede o prelungire acestor uh, prevederi până în 2020 și colegii de la Comisia Agri pot să fie în favoarea acestor măsuri. Sunt lucruri importante pentru că aici e vorba de echilibru între cerere și ofertă. Asta se încearcă să se vizeze de ani de zile în acest sector și pe viitor, în urma unei decizii echilibrate, în mod corect sau nu, uh, ar fi păcat să nu se țină cont de progresele realizate deja în acest sector. Cred că am uh, constatat de asemenea o evoluție foarte pozitivă a exporturilor europene și, în ciuda criticilor, um, eu cred că se constată deja o schimbare în direcția cea bună pe întreaga piața vinurilor. Grație reformei precedente, nu putem nega acest lucru și trebuie să ținem cont uh, de faptul că suprimarea ajutoarelor la distilare um, și distrugerea unor vii au corectat o parte din deficitul structural, chiar dacă uh, reforma n-a fost perfectă, trebuie să recunoaștem că reformele perfecte sunt rare și exporturile europene de vinuri cresc Uh, ceea ce compensează scăderea consumului, mai ales în țările producătoare. În recomandările pe care le voi propune în proiectul de aviz, voi propune mai întâi să semnalăm faptul că pe viitor politica europeană în domeniul vinului nu trebuie să mai includă elemente contradictorii dacă pentru a obține obiectivele vizate trebuie să se îmbunătățească măsurile de restructurare a viilor, Comisia trebuie să studieze cu atenție metodele uh, care pot fi prevăzute pentru a obține o mai bună competitivitate în acest sector. Este evident că o politică de restructurare a viilor nu poate să fie combinată cu alte măsuri care ele ar uh, duce la dezechilibrarea echilibrului între cerere și ofertă, risc uh, care ar putea fi adus de liberalizarea drepturilor de plantare. Pe de altă parte, trebuie să promoveze vinurile europene și pe piața internă prin campanii de informare privind vinurile din Uniune ținând cont, bineînțeles, de nevoia favorizării unui consum responsabil, pentru că trebuie să se țină cont și de politica sanitară europeană. Mi se pare contradictoriu faptul că politica actuală de sprijinire a sectorului permit uh, acțiuni de promovare a vinurilor noastre pe piețele internaționale, dar nu există măsuri care să poată să fie subvenționate pentru piața noastră internă. Este o contradicție pe care nu reușesc să mă explic. Eh, mi se spune că vorbesc cam rapid, spune vorbitoarea. Este o contradicție, spuneam, greu de justificat, mai ales pe baza unor criterii sanitare pentru că am spune că politica sanitară a Uniunii ar fi diferită în afara frontierelor sale mm, eh, și eh, în interiorul frontierelor sale. Mulțumesc. O scurtă dezbatere, dar vă rog să vă uitați și la ceas. Aia las Sender și după aceea doamna Cescova. Foarte pe scurt, domnule președinte, doresc să mulțumesc Curții de Conturi pentru acest raport. Mulțumesc uh, pentru diferitele puncte menționate și eu sunt uh, de acord cu majoritatea uh, colegei raportor, care, pentru că este un sector în care la nivel european Um, s-a făcut un salt înainte calitativ în ultimii ani și ne promovăm bine vinurile um, în exteriorul Uniunii, mai ales pe piețele um, unor economii uh, emergente care cresc foarte rapid. Într-adevăr, trebuie să se evite măsuri uh, care, până la urmă, ar fi uh, contradictorii, ar pune în competiție creșterea producției și competitivitatea pe piață internă și uh, externă. Și Comisia cred că poate să ne ajute în acest sens. Comisia ar trebui să reacționeze la diferitele elemente propuse, dar și la această afirmație care spune că astăzi crește potențialul la export, vinurile europene sunt mai recunoscute și mai apreciate în străinătate, dar pe de altă parte, la punctul 60, Curtea de Conturi face anumite recomandări. Aș dori să știu uh, care este părerea Comisiei. A prevăzut Comisia o, o inițiativă pozitivă în acest sens, pentru că se vorbește despre reindustrializare, dar în același timp, într-un moment foarte critic pentru politica agricolă, există piețe pe care Uniunea Europeană ar putea fi mai competitivă, este din ce în ce mai prezentă. Am văzut uh, că măsurile aplicate au fost eficace, mai ales uh, pentru îmbunătățirea calității în campaniile de marketing de asemenea și ar dori să știu dacă, să știm dacă Comisia a prevăzut această marcă europeană pentru a ține cont de aspectele de la punctul 60 din raportul Curții de Conturi. Ne, po- ne poate spune Comisia ce a prevăzut pentru a evita aceste contradicții interne și pentru a um, implementa această marcă europeană pentru vinile, vinurile de calitate. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul doamna Cescova. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, doamnei raportor pentru un raport foarte bun. Uh, sunt de acord faptul că distrugerea norvii uh, este mijlocul cel mai eficace pentru a rezolva probleme structurale. Da, Comisia cred că trebuie să asigure o um, să, să coordoneze bine politica de restructurare a uh, unor podgorii cu uh, politica distrugerii anumitor uh, vii și cred că se pot atinge rezultate echivalente cu ajutoare mai puțin ridicate. Eu cred că Comisia trebuie să definească indicatori cheie de uh, performanță și să elimine uh, operațiunile care nu se bazează pe suficiente, um, pe suficiente date. Reforma trebuie să ajute pe agricultorii care nu sunt competitivi să părăsească sectorul. Eu cred că există un risc major de dispariție a podgorilor tradiționale care sunt importante Um, în cultura anumitelor, uh, anumitor state membre. Mă tem că doar producătorii mari de vin vor uh, supraviețui în uh, țări cu tradiție în producerea de, în producția de vinuri, cum este Franța sau Spania. Eu cred că trebuie să se sprijine competitivitatea unor producătorii mici, competitive, la nivel național și la nivel european, pentru că aceste întreprinderi mici sunt cele care asigură calitate, de exemplu în Cehia, în țara mea. Și, din acest punct de vedere, cred că este foarte problematică decizia de a sprijini respectarea dreptului de a planta, mai ales pe un termen atât de lung. Cred că trebuie să se mai discute aceste lucruri. Pe de o parte, cred că e posibil uh, că acest lucru să ne ajute să reglementăm mai bine viticultura la nivel european, dar pe de altă parte eu cred că um, întreprindurile vitivicole, vitivinicole mici vor avea dificultăți în uh, a putea se dezvolta pe viitor. Mă bucur că s-a spus acest lucru și uh, mă bucur că nu trebuie să vorbim doar despre desfacerea vinurilor europene la export, ci și despre măsurile care trebuie luate în interiorul Uniunii pentru a sprijini um, consumul uh, și cumpărarea vinilor europene de europeni. Deci, poziționarea vinurilor pe piața internă a Uniunii. Mulțumesc! Mulțumesc, doamne Cescova. Au fost câteva întrebări. Dau cuvântul întâi Comisiei, domnul șef de unitate pentru Digi Agri. Bun venit! Poate ne prezentați lucrurile din perspectiva dumneavoastră. Sí, uh, muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat uh, opinia Curții de Conturi și există un aspect în legătură cu care nu sunt deloc de acord. Reprezentantul Curții de Conturi ne, existe, ne spune că există un dezechilibru în creștere între cerere și ofertă. Iar noi, la modul general, constatăm că există, de fapt, o problemă de aprovizionare cu vin. Anul trecut recolta a fost redusă, foarte multe podgorii au dispărut din Europa, pur și simplu. La fel și anul acesta, pentru că suprafețele plantate sunt mai mici și randamentul a fost și el mai mic. Avem cam 150 de milioane de hectare de vii în Uniunea Europeană fără îndoială și anul acesta vom pierde piețe externe pentru că pur și simplu nu putem furniza suficient vin. Deci aici nu sunt de acord cu Curtea de Conturi. Sectorul vitivinicol, după cum știți, înregistrează o scădere a producției, dar și o scădere a consumului. Pe de o parte, sunt eliminate mecanismele um, pieței de distilare, ceea ce a permis sectorului regional al vinului să-și crească exportul. În câțiva ani am trecut de la 15 milioane uh, de de hectolitri la export la uh, mult mai puțin și, din păcate, nu există suficient vin pentru a mări exporturile. Avem șansa de a discuta cu Curtea de Conturi și uh, acum câteva luni aveam anumite dubii legate de aceste dezechilibre, dar acum nu mai avem dubii, ci suntem siguri. Nu există niciun fel de dezechilibru. Sigur că e posibil să existe un an în care uh, Uh, datorită unei convergențe de factori, să existe un randament crescut într-o în anumite state unde paritatea cursului de schimb uh, al euro să pună probleme. Însă de patru ani de când este pusă în aplicare reforma, am constatat că uh, competitivitatea sectorului vitivinicol european a crescut. Au fost eliminate anumite mecanisme de piață, sectorul vitivinicol a reacționat și exporturile uh, s-au dezvoltat. Am ascultat ce a spus reprezentantul Curții de Conturi, l-am ascultat și pe raportorul Parlamentului European și nu credem că există nicio contradicție între măsurile cheie ale reformei și anume smulgerea viilor, care au permis uh, crearea de competitivitate suplimentară pentru viticultori și restructurarea pieței vitivinicole, care a permis ca uh, viticultorii care nu erau competitivi să devină competitivi. În anumite regiuni, cum este Languedoc, Castilla-La Mancha, Sicilia, anumiți viticultori și-au smuls viile și vecinii și-au eficientizat uh, afacerile și-au reușit să vândă în China, Rusia sau în America decât să ducă vinul la distilat. Deci, aceste două măsuri au fost mai mult complementare decât opuse. În general, restructurarea nu a dus la o creștere a randamentului, ci a dus la o scădere a randamentului, mai ales în Italia unde podgoriile cu randament mare, dar cu, de calitate proastă, au fost transformate în podgorii de o mai bună calitate. La fel și în Spania. Reconversia nu a mărit randamentul. Ce s-a întâmplat? În paralel cu reconversia, agricultorii, pe propriile lor fonduri, au introdus irigațiile în podgoriile lor. Și deci au uh, reușit să producă vinuri de mai bună calitate pe care le-au exportat pe piețele mondiale la un preț mai mare decât l-ar fi vândut în țara de destinație. De aceea noi considerăm că acest mix de măsuri a fost foarte pozitiv. S-ar fi putut subvenționa poate mai puțin smulgerea. Este posibil. Poate ar fi trebuit să fie subvenționată smulgerea uh, doar cu 10% mai mult decât la reforma anterioară. Însă cert este că obiectivul urmărit a fost atins. Deci 160 de milioane de hectare au fost smulse. Încă un aspect trebuie să fie lămurit. Această măsură de smulgere a viilor a fost una temporară. Însă, în primii trei ani ai reformei, Chiar obiectivul reformei era să fie ajutați agricultorii care nu erau competitivi. Era un lucru ideal. Practic să fie început apoi faza reformelor structurale. În 2011, 2012 nu mai subvenționăm smulgeri și vreau să o liniștesc pe doamna deputată din Cehia. Nu mai subvenționăm smulgerile. Așadar, nu vom propune noua PAC noi măsuri subvenționate de smulgere de vii. Promovarea vinului La ora actuală, sunt două moduri de a subvenționa promovarea vinului. În primul rând, OMC 20 permite promovarea într-un stat terț. Rezultatul uh, este nu foarte satisfăcător. Și uh, mai este și o altă măsură care se aplică acum la uh, un mod foarte interesant. Și vizează noile piețe. De altfel, indicatorii arată că uh, rezultatele ar fi pozitive. Dar există și măsuri de promovare a vinului în statele membre. De exemplu, măsurile orizontale de promovare a vinurilor se aplică la toate produsele de fapt sublinindu-se calitatea vinurilor europene. În fiecare an se organizează evenimente. Sunt uh, măsuri diferite de cele uh, din cadrul OMC 20, însă, după cum știți, nu putem promova mărci specifice, ci putem promova, la modul general, calitatea vinului european. Deci există programe vitivinicole de promovare în Uniunea Europeană. În fiecare an există programe specifice. În dezbatere s-a menționat și influența tot mai mare a statelor terțe. Acestea prezintă niște vinuri la prețuri scăzute. Din păcate, prețul cel mai mic din lume la vin este al vinului spaniol. Vinul spaniol este cel mai ieftin din lume. Foarte adesea se menționează prețul vinului din state terțe. E adevărat că există vinuri ieftine în statele terțe, însă nu atât de ieftine ca anumite vinuri din Spania sau din alte state. În fiecare țară din Uniunea Europeană există și vinuri foarte ieftine și noi încercăm să promovăm mai mult calitatea. Și noi credem că o structurare, o restructurare ar trebui să permită ameliorarea calitativă a produselor enologice. Deci să se pună accentul mai mult pe calitate decât pe cantitate. Pentru noi e foarte importantă referirea la statele terțe, state care nu au limite la dreptul de plantare și care intră totuși pe piețe ca cea engleză, cea britanică iar și câștigă acolo cote de piață, în timp ce vinul european pierde cote de piață în unele state europene foarte importante. Avem un avantaj concurențial la export spre Regatul Unit, spre SUA, spre Germania, de exemplu. Și trebuie să știți și că exportăm din ce în ce mai mult în China. Acolo exporturile au explodat. Aș mai avea o ultimă remarcă cu privire la drepturile de plantare. Aceste drepturi de plantare reprezintă uh, o politică temporară, provizorie. În 99, uh, Consiliul de Ministri a decis să introducă această măsură până în 2010. În 2008, în cadrul reformei, s-a decis să se prelungească această măsură, să se amâne data scadenței. După cum v-am mai spus, deci s-a prelungit, practic, această măsură. Domnul comisar Cioloș a hotărât că uh, trebuie să fie rediscutată această măsură în luna martie. Iar grupul de, înalt, de nivel înalt, uh, specializat, discută despre această măsură și cred că va face un raport la finele lunii noiembrie. De altfel, și Parlamentul European are un observator la acest grup de nivel înalt. Acest grup evaluează impactul unei uh, eventuale liberalizări a drepturilor de plantare, atât în sectorul vitivinicol, cât și în domeniul agricol. Și peste câteva luni, domnul comisar vă va prezenta rezultatul. Mulțumesc! Mulțumesc, dau acum cuvântul doamnei raportor ca să ne prezinte comentariile sale în concluzie. Eh, Mulțumesc foarte pe scurt. Este clar că piața, situația de pe piață s-a îmbunătățit mult. Nu trebuie să fim pesimiști. În același timp, după cum s-a spus deja, trebuie să se țină cont de conjunctura. Nu știm uh, cum vor evolua lucrurile, mai ales uh, ținând cont de schimbările climatice, ale căror efecte sunt greu de măsurat. Trebuie să ținem cont de punctul de vedere al statelor membre, dar și de, uh, de contribuțiile sectorului Mm, nu trebuie să se permită noi uh, plantări pentru uh, a mm, deteriora situația competitivității multor uh, producători. Trebuie să asigurăm un echilibru între cerere și ofertă. Voi opri aici. Mulțumesc. Mulțumesc. Reprezentantul Curții de Conturi dorește să intervină din nou foarte pe scurt, dar foarte rapid, pentru că unii colegi trebuie să ia autobuzul, să, autocarul să plece la Luxemburg să vă viziteze. Foarte pe scurt. Următoarea observație sau observații în legătură cu poziția Comisiei. S-a spus că uh, nu există un dezechilibru crescând. S-a dat și exemplul că uh, vremea, uh, în ultima vreme, condițiile meteo au fost proaste în ultimii doi ani, dar poate să existe și o ameliorare a condițiilor meteorologice în anii următori și ca atare nu putem considera că problema este rezolvată. Deci noi am cerut totuși ca și Comisia, după evaluare, să propună un uh, amestec de măsuri care să rezolve problema. În ce privește uh, posibilitățile de creștere ale producției în diversele țări membre să aibă în vedere, uh, este ilustrația 1 și mai există după aceea și 8 și 9 și Comisia nu a spus că există vreo creștere a productivității ca urmare a măsurilor de îmbunătățire Există graficul 8 uh, și cel 9, reprezentările grafice pe pagina 28, uh, suprafețe uh, restructurate pe diversele țări. Iar vreau să vă spun că și Curtea Europeană de Conturi verifică problema publicității, de asemenea, a stimulării oferte pe piețele de desfacere. Vom analiza lucrurile și cred că rezultatul analizelor noastre uh, va fi disponibil cât mai repede posibil. Mulțumesc foarte mult! Uh, încheiem dezbaterea noastră pe marginea acestui punct din ordinea de zi și vă propun să avem și ședința coordonatorilor imediat. Dacă vom fi disciplinați, în două minute rezolvăm lucrurile, pentru că sunt câteva chestiuni care trebuie să fie decise repede. Cine nu face parte din grupul coordonatorilor uh, este uh, rugat să părăsească sala și uh, cei care nu au dreptul să participe la ședințele cu ușile închise, de asemenea sunt rugați să părăsească sala și după aceea vom trece la ședința coordonatorilor. Deci, întrebarea este, dacă sunteți de acord, putem imediat să trecem mai departe.